Buenos días! Eh. Bună dimineața! Bine ați venit cu toții! Vă rog să vă ocupați locurile. Vom începe ședința noastră. Imediat ce vă veți fi ocupat locurile, vom începe. Mai întâi adoptăm ordinea de zi, dacă nu aveți obiecții. O considerăm adoptată? Da, bun. De la ultima ședință a noastră uh, de pe 11 și 12 iulie nu a avut loc o plenară la Strasburg, deci nu avem noi rezoluții în urgență. Um, pe de altă parte, aș dori să vă rog să adoptăm procesul verbal al ședinței de pe 18-19 iulie. Aveți obiecții? Dacă nu, um, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Acestea fiind spuse, vă rog să vă ocupați cu toții locurile și să vă puneți căștile, pentru că este clar că în această dimineață va predomina limba spaniolă. Bun. Încă o dată, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la um, această reuniune. Vom începe cu prezentarea unui studiu, un workshop study uh, cel comandat de Comisia pentru Drepturile Omului privind Venezuela și Cuba. Este, poate să vi se pară ciudat că studiem împreună două țări dintr-o regiune atât de mare, țări cu contexte politice geografice diferite, situații diferite, dar um, acest studiu ne va permite să identificăm aspectele comune caracteristicilor celor două țări. <coughs> și, bineînțeles, vom discuta despre statul de drept și drepturile omului în cele două țări din punctul de vedere al biroului uh, comisiei noastre, ce mai important uh, este să înțelegem evoluțiile recente în evoluția drepturilor omului și a statului de drept din 2014 încoace, începând cu protestele din Venezuela de la începutul 2014 și întregul proces de mm, negocieri între UE și Cuba, care s-au încheiat printr-un acord. Am dorit de asemenea să evaluăm impactul implicării Uniunii Europene în relația cu aceste țări și modul în care Uniunea Europeană a oferit sprijin pentru respectarea drepturilor omului și, bineînțeles, doream, am cerut să ni se facă recomandări pentru a avansa pe această cale. <coughs> Dintr-o Acestea sunt aspectele pe care am dorit să le înțelegem dintr-o perspectivă obiectivă. Am dorit să înțelegem și care um, a fost impactul premiului Saharov. Știți că opoziția democratică și uh, prizonierii politici din Venezuela au primit acest premiu Saharov, precum și uh, doamnele în alb. Și am dorit să aflăm în ce măsură uh, cei laureații premiului Saharov au primit sprijin uh, și cum li s-a îmbunătățit situația grație premiului Saharov. Pentru a discuta uh, despre acest studiu se află alături de noi diversi experți de mai multe instituții și, bineînțeles, autorul acestui studiu, domnul Engstrom, care este alături de noi. După ce vom fi ascultat toate prezentările, vom putea discuta um, principalele concluzii ale studiului și mm, vom analiza din punctul de vedere al subcomisiei noastre conținutul, vom face observații, obiecții, propuneri și apoi se va publica acest uh, studiu, um, un studiu cât mai complet. Mm. La început aș dori să dau cuvântul domnului eh, Ramon Haureghi, președintele delegației Eurolat sau pentru relațiile cu Eurolat din eh, Parlament și aș dori să subliniez faptul că domnul Haureghi s-a implicat extrem de mult în relațiile cu ambele țări de-a lungul întregii sale activități parlamentare în Parlamentul Europei, nu doar pentru că este președintele uh, delegației pentru relațiile cu Eurolat, ci și um, în general în uh, toată activitatea noastră comună. Ramon, ai cuvântul, 5 minute. Mulțumesc, Beatrice. Bună ziua! Aș dori să încep prin a vă spune că subcomisia DRUA care a comandat acest studiu ne-a inv a invitat delegația Eurolat, la care participă parlamentari din, parlamentari din America Latină și din Europa. Inter, scurte mea intervenție are obiectivul de a pune într-un context uh, modul în care examinează Parlamentul European situațiile din diferitele țări din America Latină. Mai întâi, înainte de a se intra concret în uh, uh, examinarea situației drepturilor omului din Cuba și Venezuela, trebuie să nu uităm că uh, continentul uh, America Latină a suferit extrem de mult în ultimii, să spunem, 100 de ani, practic de când aceste țări s au obținut independența. Nu e vorba de continent în sine, e vorba de popoarele de pe acest continent. Au apărut o serie de situații politice pe care nu le putem uita. Practic, de când există aceste popoare ca state independente, au apărut dictaturi, inegalități sociale extreme, um, lovituri de stat, militare, um, trafic de droguri, uh, ca element care um, activitățile statului. Um, deci, atunci când examinăm situația din aceste țări din perspectiva drepturilor omului, nu trebuie să uităm trecutul acestora um, și să nu uităm și care sunt responsabilitățile noastre și responsabilitățile altor țări și altor, ale altor persoane pentru că o sub cultură de încălcarea drepturilor sau o lipsă de cultură democratică care există acolo, care să ducă la o modalitate de a trăi care să asigure respectarea drepturilor omului. Um, nu e, asta nu explică totul când vine vorba de încălcarea drepturilor omului, dar Trebuie să punem aceste situații într-un context. Aceasta este prima mea observație. Și acestea fiind spuse, atunci când examinăm situația noi de aici din Parlamentul European, ă, nu dorim ă, să ne implicăm exagerat de mult în situațiile politice din aceste țări. Noi ă, dorim ca drepturile omului să fie respectate în întreaga lume. Există o serie întreagă de rezoluții, premii și așa mai departe, care fac din Parlamentul European un fel de observator când vine vorba de respectarea drepturilor omului, dar nu înseamnă că Parlamentul European uh, dorește uh, să se implice în viața politică a acestor țări. Uh, dorim doar să asigurăm această valoare universală care este respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Deci, fără pretenții ale noastre de a ne implica în politica din aceste țări, um, și trebuie să avem și o atitudine uh, autocritică. Noi, europenii, trebuie să recunoaștem că nu suntem un model absolut în lume. Trebuie să dăm dovadă de autocritică în legătură cu multe evoluții din țările noastre, uh, care nu sunt neapărat un model când vine vorba de respectarea drepturilor omului. Uh, și mm, nici Uniunea Europeană nu este un model. De exemplu, iată ce se întâmplă în Marea Mediterană și cu fenomenul migratoriu. Deci trebuie să fim și autocritici. În fine, nu trebuie să avem uh, atitudini de dreapta sau de stânga. Nu trebuie să evaluăm situațiile din aceste țări eh, dintr-o perspectivă politică eh, partizană, pentru că, din păcate, drepturile omului sunt încălcate de partide și persoane ehm, de, din ambele părți ale evantaiului politic. Eu nu pot să înțeleg stânga fără libertate, spun, dar au existat uh, dictaturi uh, și de dreapta și de stânga. Astăzi examinăm situația din două țări, dar nu trebuie să uităm contextul istoric și uh, situațiile din aceste țări. Iată ce am avut de spus în calitate de președinte al Eurolat înainte de a începe această audiere. Mulțumesc, Ramon, pentru prezentarea ta. Cu toții știm foarte bine că mandatul Parlamentului European uh, este cel care este um, nu trebuie să ne cerem scuze că facem ceea ce trebuie să facem, dar, într-adevăr, nu trebuie să fim partizani. Trebuie însă să abordăm situațiile în mod sistematic, mai ales atunci când e vorba de drepturile omului. Este o prioritate a noastră. Ne preocupă mult drepturile omului în afara Uniunii Europene, dar și respectarea drepturilor fundamentale la noi în Uniune. Și pentru a ne vorbi despre statul de drept și situația drepturilor omului în Cuba și în Venezuela, în 2018, după patru ani extrem de dificili în ambele țări uh, și uh, în Venezuela Fenomenul a devenit din ce în ce mai grav și în Cuba evoluția a fost una diferită. Îl vom asculta acum pe domnul Par Engstrom, specialist în drepturile omului de la Institutul Americilor. Este profesor la University College London și are la dispoziție 15 minute pentru a ne prezenta principalele concluzii ale acestui studiu. Și comisia noastră va ține cont uh, de acest document care va deveni un document de referință. Mulțumesc! Prezentarea mea va fi în engleză. Take the opportunity to thank the coach. În primul rând, aș dori să mulțumesc celor doi președinți pentru invitația care mi-au adresat-o să vin în fața Comisiei DROA pentru a vă prezenta acest studiu. După cum știți, studiul încă nu a fost definitivat și discuțiile pe care le vom purta după prezentarea mea se vor regăsi în varianta finală a acestui studiu. Nu am foarte mult timp la dispoziție, însă aș dori să vă aduc aminte care, este, care a fost mandatul și metodologia folosită în acest studiu. Obiectivul său a fost să analizăm ultimele tendințe legate de situația drepturilor omului și statul de drept în Cuba și Venezuela după 2014. Mi s-a cerut să evaluez și impactul angajamentului Uniunii Europene cu cele două țări, Uh, tocmai pentru a dezvolta condiții uh, pe viitor, să examinez de asemenea situația laureaților premiului Saharov din Cuba și Venezuela. Pe lângă cercetarea de birou, am organizat mai multe interviuri cu părți interesate din uh, regiunea respectivă. Am discutat cu laureați individuale ai premiului Saharov. Câteva observații cu caracter preliminar. După cum au spus cei doi copreședinți, Cuba și Venezuela au caracteristici importante similare când vine vorba de situația drepturilor omului și a statului de drept. Chiar dacă sunt comparabile, există și uh, diferențe. Uh, Cuba are un caracter excepțional, atât în regiune cât și pe plan global. Apoi, pe de altă parte, uh, resursele de țiței natural din Venezuela au garantat uh, o, gar- o bogăție o perioadă de timp în Venezuela. În Cuba a existat o stabilitate instituțională, în schimb în Venezuela situația instituțională s-a deteriorat profund în ultimii ani. Guvernul, autoritățile Cub au adoptat o o strategie de deschidere internațională spre deosebire de închiderea de care a dat dovadă Venezuela în ultimii ani în ciuda sprijinului de care s-a bucurat din partea Chinei și Rusiei. Sunt tendințe importante când ne gândim la situația drepturilor omului și a statului de drept și a relațiilor Uniunii Europene cu cele două țări. Studiul yes, intră în detalii importante privind situația drepturilor omului din anul 2014 și aș dori însă să mă acces pe trei puncte. În primul rând, în primul rând, cred că există transformări profunde în Cuba, o schimbare de generații în Cuba, o diversificare rațiilor externe ale acestui stat, reforme uh, permanente, constituționale care se desfășoară. Este evident că orice schimbare va fi lentă și va putea fi uh, inversată, Însă există potențialul unei transformări treptate în Cuba. Cu toate acestea, în ciuda schimbărilor efectuate, există, din păcate, o continuitate când vine vorba de neîncălcarea drepturilor omului și de nerespectarea statului de drept. Nu sunt respectate libertățile civile, nu există o tendință înspre un sistem uh, bazat pe mai multe partide politice, uh, libera libertatea de asociere și de expresie sunt îngrădite în continuare. Și probabil că aceste probleme vor uh, continua și în, următorul, în următoarea perioadă. Cu toate acestea, acest moment este deosebit de important pentru că aceste modificări pot fi îmbunătățite prin diferite uh, reforme. Este vorba de reforme extrem de delicate din punct de vedere uh, politic, însă sunt, promiță, sunt promițătoare și cred că putem să sprijinim aceste reforme prin sprijinul oferit uh, diferiților actori locali, prin uh, fonduri dedicate finanțării anumitor proiecte la care o să revin în, uh, în curând. În ceea ce privește Venezuela, aș avea și aici trei observații principale. În primul rând, după cum sunt sigur că știți cu toții, există o polarizare profundă în Venezuela, există uh, o disoluție a instituțiilor și o criză, uh, inclusiv umanitară. Există, s-au înregistrat, uh, datorită crizei instituționale, un număr mare de, de victime, ceea ce a dus la o criză umanitară complexă în Venezuela zilelor noastre. În studiu sunt listate toate aceste situații și consecințele situației dramatice din țară, dar chiar dacă criza este considerată a fi una acută, nu înseamnă că nu se poate înrăutăți și mai mult. Vedem ce s-a întâmplat cu criza uh, migrației din uh, Venezuela, cunoscută de toată lumea în ultimele zile, însă o prăbușire a guvernului din, Venuez, din Venezuela, o lovitură de stat sau o intervenție militară străină ar putea duce la declanșarea unor conflicte violente care să se răspândească, să aibă potențialul de a se răspândi și în țările vecine. Drept urmare, este important să răspundem acestei crize din Venezuela ținând seama de rădăcinile profunde ale crizei din Venezuela. Trebuie să recunoaștem că nu există Uh, soluții politice simple. Trebuie să purtăm un dialog cu Venezuela din punctul să oferim uh, ajutor economic, uh, sprijin instituțional, sprijin pentru reformarea sistemului de justiție și în ciuda aprofundării crizei politice din Venezuela în ultimii ani, nu s-a format o opoziție uh, politică care să se bucure de un um, larg sprijin din partea populației. Și sprijinul, orice sprijin internațional oferit Venezuelei uh, trebuie să aibă un caracter de prudență. Și acum, care sunt relațiile Uniunii Europene cu Cuba și Venezuela? Pentru Uniunea Europeană, atât Cuba cât și Venezuela sunt considerate așa numite țări dificile când vine vorba de promovarea statului de drept și a drepturilor omului este bine să înțelegem că există traiectorii diferite în legătură cu vis-a-vis -vis de relațiile cu cele două țări um, relațiile s-au îmbunătățit cu Cuba în ultimii ani, pe de altă parte s-au impus sancțiuni împotriva unor oficialități din Venezuela în ultimii ani. În studiul nostru am încercat să vedem cât de coerentă este politica relațiilor Uniunii Europene cu cele două țări și aș dori să insist asupra câteva aspecte cheie relațiile UE Cuba din 2014 până acum a fost uh, dominată de acordul uh, adoptat în anul 2016 care uh, permite diversificarea relațiilor externe de către Cuba. Acest dialog prevede stimulare, stimulente pentru autoritățile din, din Cuba de a respecta acest acord. Însă, după cum am spus deja, uh, transformările sunt lente în Cuba. Ar fi important să stabilim anumite obiecte, să există o evaluare permanentă a, a progreselor înregistrate și Parlamentul ar trebui să aibă un um, rol mai important în monitorizarea acestui acord, să uh, susțină de asemenea și implicarea organizați- organizațiilor uh, din societatea civilă. Cred că acest uh, acord uh, de dialog politic și de, co- de cooperare ar uh, trebui să ofere mai multe posibilități consultării cu organizația civilă. Uniunea Europeană ar trebui să extindă dialogul cu societatea civilă din Cuba dincolo de punerea în aplicare a acestui acord. În plus, Uniunea Europeană poate ar trebui să insiste mai mult asupra importanței responsabilității sociale a, a societăților comerciale, a, corpora, a corporațiilor în general. Există și o oportunitate strategică pentru Uniunea Europeană în sensul aprofundării relațiilor bilaterale cu Cuba, ceea ce este mai ales uh, este extrem de important în contextul atitudinii administrației uh, americane din acest uh, moment am putea să sprijinim în uh, general uh, forțele care schimb, uh, susțin schimbarea din, din Cuba. În ceea ce privește Venezuela, relațiile Uniunii Europene cu Venezuela au devenit tot mai robuste din anul 2014. Observăm acest lucru odată cu regimul de sancțiuni impus de Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană, acest regim de sancțiuni este unul considerat a fi util pentru a determina autoritățile din Venezuela să um, depășească, să rezolve uh, criza actuală. Ar trebui să transmită mesaje politice mai clare despre ce măsuri de, de reformă sunt, sunt necesare pentru a uh, renunța la acest regim de sancțiuni. Până acum, uh, aceste sancțiuni nu au uh, reușit să soluționeze criza din uh, Venezuela. Uniunea Europeană ar trebui să continue dialogul cu guvernul din uh, Venezuela pentru a încerca cel puțin să explice cum funcționează aceste sancțiuni și ce ar, de ce ar fi nevoie pentru ridicarea lor. Ar fi important să um, există un cadru judiciar clar pentru aducerea în uh, justiție a, a um, vin, celor vino, vinovați de violență din Venezuela. Pentru ca situația drepturilor omului și a respectării statului de drept să se îmbunătățească în mod real, trebuie să se rezolve conflictul politic existent în Venezuela. Acest lucru este posibil doar prin negocieri uh, mediată eventual de comunitatea internațională și Uniunea Europeană, pe lângă ceilalți uh, actori internaționali, trebuie să înțeleagă că pentru a găsi această soluție va fi nevoie de mai mult uh, timp. Pe scurt, criza din Venezuela nu poate fi rezolvată prin soluții simple, însă Um, nu trebuie să uităm că Venezuela are nevoie de o asistență umanitară urgentă. În uh, acest studiu am discutat și situația laureaților Saharov uh, din cele două țări. În Cuba se regăsește numărul cel mai mare de asemenea laureați, trei la număr. În anul 2017, opoziția din Venezuela și prizonierii politici din Venezuela au, au fost laureații premiului uh, Saharov putem să spunem că premiul Saharov a contribuit la vizibilitatea publică a laureaților și o să mă refer doar la câteva recomandări legate de situația acestor uh, laureați. În studiu argumentăm în sensul um, revizuirii criteriilor pentru um, conferirea acestui uh, premiu și uh, importanța decernării sale unor uh, organizații și nu unor uh, indivizi. Și criterii mai clare ar fi importante din acest punct de vedere. Aș dori să insist de asemenea și asupra important, rolului important a rețelei uh, Saharov, care permite continuarea contactelor cu laureații Saharov și ar trebui să fie folosită mai mult expertiza reprezentanților Uniunii Europene la fața locului în această rețea Saharov. În concluzie, am uh, formulat și câteva recomandări uh, gen, cu caracter generic din punct de vedere uh, politic. Pot să des- discut, desigur, aceste recomandări mai în detalii, răspunzându-vă la întrebări, dar o să mă refer pe scurt la aceste recomandări generale. În primul rând, uh, Uniunea Europeană este un credibil promo- uh, promotor al uh, respectării uh, drepturilor omului și a respectării statului de drept. Drept urmare, este important ca instituțiile europene să dialogueze cu o pluralitate de organizații civile. Trebuie să ne asigurăm că nu doar organizațiile care se pronunță mai ferm Uh, sunt, uh, au posibilitatea de a intra în contact și într-un dialog cu instituțiile europene care ar trebui să uh, promoveze la fața locului modificările de fiecare dată când este posibil. Apoi, multi, o abordare multilaterală pe plan internațional ar trebui să fie sprijinită mai mult de instituțiile europene, tocmai pentru a facilita o monitorizare independentă a respectării statului de drept. În al treilea rând, Uniunea Europeană poate oferi stimulente materiale uh, eficiente actorilor cu care uh, dialog, dialoguează și să înțeleagă că există și alte alternative strategice din partea altor actori internaționali implicați în zona respectivă. Apoi, uh, Sancțiunile au devenit uh, tot mai importante în contextul acestui uh, dialog și eu cred că aceste sancțiuni nu vor funcționa atât de bine. Comparație, o comparație între Cuba și Venezuela este utilă din acest punct de vedere. Embargoul uh, impus Venezuelei cred că ne ilustrează destul de bine cât de limitat este potențialul sancțiunilor de a determina uh, concretizarea reformelor și, în schimb, potențialul pe care l au de a bloca, de fapt, situația. Și aștept cu nerăbdare acum orice întrebări din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult uh, pentru această prezentare extrem de clară și pentru faptul că ați reușit să rezumați principalele dumneavoastră uh, concluzii și pentru faptul că ați respectat și timpul. Acum Vom asculta reprezentanți eh, ai mai multor organizații europene și internaționale. Mai întâi avem alături de noi pe domnul Carlos de la Torres, expert pentru Venezuela eh, la Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului. Unde este domnul de la Torre? Da, așa este, ne-am salutat adineori. Aveți cuvântul, vă rog, 10 minute. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Doresc să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru invitație. Am uh, urmat cu mare atenție acțiunile și rezoluțiile uh, Parlamentului European din ultimii ani, mai ales uh, în legătură cu criza din Venezuela și pentru mine este o onoare să particip la dezbaterea de azi. Studiul a fost făcut în engleză, așa că mi-am pregătit și observațiile mele în engleză. Le voi face, deci, în engleză și apoi pot să răspund la întrebări uh, în spaniolă. În legătură cu Venezuela, situation, I would like to build up on the sense of urgency expressed Aș dori să, sunt de, să fiu de acord cu urgența exprimată de studiu. Încălcările drepturilor omului în Venezuela sunt sistematice. Milioane de venezueleni trăiesc uh, astăzi într-o lume, într lume în care uh, o cutie de medicamente costă mai mult decât uh, salariul minim și o cutie de lapte praf, două salarii lunare um, și, de asemenea, nici nu pot să protestez împotriva acestui fapt. În iunie din acest din iunie în acest an, condițiile au continuat să se uh, uh, deterioreze. Lipsesc alimentele și o bună parte din populație nu poate cumpăra alimente la prețul pieței. Uh, infirmiere și doctori din întreaga țară s-au mobilizat pentru a solicita condiții de lucru mai bune și pentru a denunța lipsa de medicamente și uh, echipamente. Există mari uh, îngrijorări referitor uh, la măsurile luate de guvern. Există un mare scepticism că măsurile vor duce la reducerea inflației, care se, se estimează că va fi un milion la sută în 2018. De asemenea, unii se tem că reformele prevăzute ar putea chiar să înrăutățească situația. Um, numărul uh, protestelor a fost uh, mai mult, mai mare decât în 2017 în 2017 protestele au fost din cauza lipsei de alimente, din cauza uh, transporturilor și nu numai. Guvernul uh, țintește în continuare opoziția, dar și activiști de drepturile omului și jurnaliști care și-au exprimat uh, păreri uh, divergente. Un exemplu recent este um, reținerea lui Juan Requesens pentru așa zisa participare la uh, atentatul aviat încercarea de atentat la viața lui Maduro, dar mai sunt și altele. 2,3 milioane de venezueleni eh, au părăsit țara din 2015. Eh, Asta este cel mai cea mai relevantă cifră. În medie, 5.000 de venezueleni își părăsesc țara în fiecare zi. Merg în alte țări din America de Sud și creează o criză migratorie fără precedent. Aș dori să subliniez că Uniunea Europeană ar trebui să continue să fie un promotor al drepturilor omului, așa cum a, vor, a menționat și studiul. Uniunea Europeană trebuie să folosească instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv menținerea canalelor de comunicare cu guvernul, uh, dialogul cu state terțe pentru facilitarea discuțiilor și cred că trebuie să fie în continuare vocală în ceea ce privește denunțarea uh, încălcărilor de drepturile omului comise de uh, guvernul din Venezuela. Sprijinul pentru societatea civilă este și el crucial. Acesta operează într-un mediu periculos și fără uh, sprijinul pe care l-ar primi din partea uh, Uniunii Europene, Uh, ONG-urile de uh, drepturile omului, de exemplu, nu ar putea să-și continue activitatea. După cum s-a menționat în studiu, criza politică în Venezuela este uh, blocată. Reprezentarea opoziției politice și este, există pe de o parte și pe de altă parte guvernul nu are niciun fel de disponibilitate de a negocia. Opoziția își poate asuma o parte din responsabilitate, însă în același timp uh, guvernul a atacat membrii ai opoziției, ai opoziției le-a subminat pozi, uh, poziția în mod sistematic. Un rol, uh, rolul Uniunii Europene necesită neutralitate, însă în același timp Uniunea își poate folosi capacitatea de presiune pentru a crea un punct de plecare comun pentru ambele părți în discuții. În ceea ce privește sancțiunile, sunt de acord cu analiza făcută de studiu privind sancțiunile. Mai ales trebuie evaluate, evaluat impactul uh, și trebuie să existe o strategie de, ieș- strategie de ieșire. Orice sancțiuni trebuie să fie legate de uh, responsabilitate individuală privind încălcarea drepturilor omului iar interdicția de vânzare de arme și um, anumite tipuri de echipamente a fost un bun pas înainte. Decizia de a, decide, de a deschide o uh, anchetă din partea Curții Penale Internaționale uh, a transmis un semnal puternic și pentru viitor. Una dintre îngrijor, îngrijorările principale este că guvernul nu dă dovadă de uh, o disponibilitate de a um, um, trage la răspundere uh, pentru încălcările drepturilor omului menționate în rapoartele noastre, inclusiv uh, execuții extrajudiciare, dispariții și așa mai departe. Multe familii au renunțat la speranța de a, găsi, uh, de a avea parte de justiție la nivel național. trebuie să se promoveze mecanismele um, regionale și internaționale. Um, Venezuela a denunțat um, jurisdicția curții pentru, pentru America Latină, însă tocmai de aceea trebuie sprijinită o jurisdicție internațională pentru a aborda chestiunile de drepturile omului. De asemenea, aș vrea să sprijin ideea adoptării unei rezoluții în uh, septembrie la Consiliul de Securitate. Astfel uh, se va crea, se va oferi un mandat uh, pentru a oferi informații suplimentare privind situația de acolo. statele membre UE vor juca un rol cheie, sprijinind rezoluția, dar și uh, prin uh, implicarea mm, și discuțiile cu alte țări, astfel încât acestea să voteze pentru rezoluție. În ceea ce privește Cuba, dialogul uh, politic de cooperare creează un cadru pentru uh, negocieri și uh, este un instrument de presiune pentru Uniunea Europeană a intrat în vigoare în 2016, însă pro progresele au fost limitate. Trebuie să se stabilească ținte clare și Parlamentul European trebuie să aibă un rol important în monitorizarea progreselor. S-ar putea crea și un mecanism pentru uh, ONG-uri. Cred că acesta ar fi foarte util. Dialogul privind drepturile omului cu Cuba trebuie să se bazeze pe transparență și uh, tragere la răspundere, însă în același timp trebuie incluse și elemente ce țin de acces la informație, libera exprimare, libera de libertatea de asociere uh, și de adunare. Uniunea Europeană trebuie în mod pro, um, progresiv, dar uh, hotărât uh, să uh, pună presiune uh, pentru drepturile omului. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție uh, puternică, astfel încât să nu fie pedepsite niciun fel de organizații de societate civilă de către uh, guvern. Cuba a dat dovadă de oarecare deschidere față de monitorizarea internațională. A invitat uh, experți privind drepturile omului în țară, însă um, nu au uh, răspuns uh, în mod pozitiv la elementele rămase nediscutate. Uniunea Europeană ar putea să ceară un astfel de uh, vizite. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, cu mare plăcere aș, voi intra în detalii când vom avea schimbul de întrebări și răspunsuri. Mulțumim, domnule. Domnule relatore, acum vom asculta Serviciul European de Acțiune Externă. Îi urez um, un bun venit. A participat um, și la Comisia pentru Petiții. Miles de venezolanos que son europeos. Uh, mii de venezuelieni sunt și europeni și ne va vorbi și despre aceștia. Um, Doamna Angel este de asemenea aici, este șefa diviziei pentru Mexic, America Centrală și Caraibe de la Serviciul de Acțiune Externă. Hotărâți dumneavoastră cum vă împărțiți timpul. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Tier, and thank you uh, to the committee for the invitation. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și subcomisiei DROA pentru invitația care ne-a adresat-o astăzi. Apreciem de asemenea și raportul uh, pregătit de domnul dr. Engstrom și pot să vă confirm că suntem de acord cu evaluarea situației din Venezuela și a acțiunile Uniunii Europene. Colega din, de la DEFCO va interveni pentru a clarifica nelămurile legate de cifrele folosite. Câteva observații în acest context. Ați întrebat dacă că ne-ați cerut să avem o viziune pe termen lung în legătură cu ce se întâmplă în Cuba și în Venezuela, este exact ceea ce facem noi, nu doar în contextul uh, celei mai recente crize, dar și în contextul uh, fluxului de refugiați uh, din, de pe continentul latinoamerican și după demonstrațiile din, care au început în 2014 am monitorizat îndeaproape ce se întâmplă în Venezuela, am monitorizat situația respectării drepturilor om, uh, omului, libera expresie, libertatea de asociere și de uh, libertatea politică din țara respectivă. Și dacă ați fi urmărit uh, declarațiile în altei noastre reprezentante și a altor actori importanți din instituțional din Uniunea Europeană, statele membre s-a pronunțat întotdeauna mm, asupra necesității monitorizării situației din Venezuela și am insistat întotdeauna asupra importanței respectării drepturilor omului. Obiectivul nostru general este să găsim o soluție um, politică care să par, uh, permită participarea tuturor actorul, actorilor politici la Um, găsirea acestei soluții. Nu, sunt, nu suntem convinși că o intervenție militară ar fi utilă, ci doar prin dialogul purtat cu toat, toți actorii politici putem să găsim o soluție. Drept urmare, canalele de comunicare sunt deschise nu doar cu reprezentanții opoziției și ai societății civile, dar și cu reprezentanții guvernului. Suntem convinși că în rândul uh, guvernului și în rândul uh, celor uh, din partidul care este la guvernare, putem găsi parteneri de dialog pentru a înțelege care este soluția politică la această criză. Insistența asupra drepturilor omului este un aspect permanent în toate declarațiile pe care le facem. De fiecare dată cerem și eliberarea prizonierilor politici, avem contacte cu, ace- cu aceștia și încercăm să vedem încercăm să ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate. Insistăm de asemenea și asupra necesității restaurării instituțiilor uh, democratice, asupra respectării mandatului um, Curții Constituționale, mandatului Comisiei uh, Electorale, mandatului tuturor instituțiilor democratice în general. Și în fine, prin reacțiile noastre oferim în mod specific uh, un important sprijin umanitar, chiar dacă accesul la fața locului este foarte dificil. Încercăm să găsim parteneri uh, locali uh, prin intermediul cărora să putem pune la dispoziție alimente și medicamente celor care au nevoie de acestea și să ajutăm uh, în mod concret uh, celor la fața locului. Apoi, sancțiunile. Sancțiunile nu sunt uh, sancțiuni economice, nu-și doresc să influențeze situația economică, ci sunt țintite împotriva unor indivizi care sunt considerați a fi de, par, uh, vinovați de încălcarea drepturilor omului sau de încălcarea drepturilor democratice pentru că au retras uh, drepturile, prerogativele unor instituții uh, democratice, cum ar fi adunarea uh, națională. Deci, este vorba de sancțiuni țintite împotriva unor indivizi care um, nu mai pot călători, de exemplu, în, în exterior. Deci nu putem vorbi despre efecte economice uh, asupra economiei. Dezastrul economic din Venezuela este rezultatul proastelor decizii luate de actualul guvern. Ne... Am primit cu mare apreciere acest proiect de, de studiu, de raport. Apreciem de asemenea și intervenția reprezentantului Națiunilor Unite și cred că suntem uh, aliniați în general răspunsului internațional oferit de comunitatea internațională crizei din Venezuela. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Arhel, vă rog. Adriano. Vă mulțumesc, voi fi subcintă, pentru că Adrian nu mi-a mai lăsat foarte mult uh, timp. O să mă limitez la câteva observații doar. Considerăm că acest studiu vine la momentul oportun în contextul relațiilor noastre cu Cuba. Este doar, suntem abia la începutul implementării acordului privind uh, portarea unui dialog uh, pol- uh, politic cu Cuba. A avut loc deja primul Consiliu în mai și primul dialog politic care va avea loc în contextul acestui acord este cel dedicat drepturilor omului și situației drepturilor omului va avea loc foarte probabil în luna octombrie și suntem bucuroși de faptul că am convenit cu Cuba participarea statelor membre la acest dialog și că ne vom putea întâlni cu reprezentanții uh, societății civile pe marginea purtării acestui uh, dialog. A fost o concesie majoră pe care am obținut-o din partea autorităților uh, din Cuba și ne va permite să purtăm un dialog uh, util cu reprezentanții societății civile. În ceea ce privește concluziile acestui uh, studiu, suntem de acord cu modul în care descrie instrumentele folosite de Uniunea Europeană în, în relațiile cu Cuba. Suntem de acord că o abordare constructivă este de preferat oricărei alte variante avem uh, un comentariu legat de orientarea acestui studiu, care se concentrează în mare parte pe drepturile civile și politice, însă și drepturile economice și culturale sunt drepturi ale omului, sunt uh, drepturi importante în egală măsură pentru populația din uh, Cuba. În ceea ce privește primul domeniu al drepturilor politice și civile, situația este una foarte dificilă și controversată, însă, din punctul de vedere al drepturilor economice, sociale și culturale, situația din Cuba este mult mai bună. Mai ales pentru că există așteptări din partea populației și vis-a-vis -vis de această ultima categorie de drepturi, poate ar trebui să precizați că ați, examin, ați examinat mai degrabă doar prima categorie de drepturi și mai puțin a doua categorie. În ceea ce privește recomandările acestui uh, studiu, suntem de acord cu cerința formulată de a da dovadă de răbd- uh, răbdare strategică uh, în relațiile cu Cuba trebuie să dăm dovadă de coerență privind valorile importante pentru noi și uh, de răbdare în uh, promovarea acestora și să înțelegem că mai avem o cale lungă de bătut. Mulțumesc! Mulțumim! Acum vom da cuvântul reprezentantului Comisiei, Jorge Dracavadia, șef de unitate la DEFCO și Doamna Guspardini de la Biroul pentru Venezuela la Devco. și dumneavoastră aveți 5 minute împreună, dar vom fi flexibili. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Domnule de la Cavalieria, mulțumesc, mulțumesc uh, pentru flexibilitatea anunțată. Este un subiect uh, Uh, foarte larg, dar vom încerca să ne limităm la ce se discută aici astăzi. Eu voi vorbi despre Cuba și Paula despre Venezuela. Doresc să spun uh, mai întâi, uh, ca și colegul meu de la Serviciul de Acțiune Externe, este faptul că perspectiva în domeniul cooperării este foarte clară. Studiul mi se pare foarte bine informat și realist. Suntem de acord cu analiza și recomandările pe, în care se pune accentul pe societatea civilă. Um, sunt observații corecte din punctul nostru de vedere și aș dori să spun ca prim comentarii că este faptul uh, că se prezintă destul de bine uh, situația cooperării UE cu uh, Cuba punând, bineînțeles, accentul pe drepturile omului, pentru a coopera. Uh, colaborăm în mod constructiv la toate nivelurile și voi da mai multe detalii mm, mai târziu. Așa numitul BDCE, deci Acordul de Dialog Politic și Cooperare, uh, este până la urmă rezultatul acestui dialog și cred că ne va oferi noi oportunități. Câteva observații specifice în legătură cu Cuba acum. Oricine a lucrat cu, la cooperarea cu Cuba în ultimii ani știe că această cooperare are anumite implicații uh, din cauza contextului politic și poate implicații oarecum paradoxale. Pe de o parte, există procedee complicate de aprobare inclusiv în domenii absolut prioritare pentru guvernul cubanez. Bineînțeles, când se intră în domenii mai complexe, când vine vorba de guvernanță și drepturile participative, um, și acesta este un aspect complex care ne pune biețe în roate. Dar există și aspecte foarte pozitive pe care nu trebuie să le uităm. Cum ar fi faptul că există în administrație uh, funcționari foarte bine formați uh, și am reușit să influențăm politici publice foarte bune. Un alt element care mi se pare esențial este faptul că beneficiarii um, pot uh, simt rezultatul acestei cooperări noastre. Fiecare euro investit este bine folosit, deci contribuabilii pot să fie liniștiți. Iată ce am avut de spus în legătură cu cooperarea cu Cuba. Cum lucrăm? Care este strategia noastră actuală? Cum reușim să cooperăm în domeniul guvernanței, care, în ceea ce nu e deloc simplu? Folosim, în primul rând, toate canalurile de dialog posibile și avem uh, discuții continue și folosim toate posibilitățile, toate proiectele pentru a crea încredere și previzibilitate. Previzibilitatea este foarte importantă pentru că chiar dacă domeniile de cooperare sunt, sunt aprobate de guvern, uneori nu este ușor uh, să se gestioneze aceste programe. Un program esențial care ilustrează ceea ce am spus este programul de schimb de experți. Este un program de tip peer-to-peer. -peer. Deci e vorba de schimb de competențe la nivel tehnic între funcționarii organizațiilor publice, instituțiilor publice și uh, ne-am implicat uh, în dezvoltarea locală, administrația bugetară, registrul civil, uh, comerțul Uh, internațional și așa mai departe. În toate aceste domenii am colaborat foarte bine cu administrația din Cuba și încă de la început uh, în domenii dificil de abordat s-a creat o încredere pe termen lung și de aceea am colaborat bine și cred că există așteptări bune și de partea uh, cubaneză să continuăm să cooperăm. Încercăm să aprofundăm domenii foarte concrete, cum ar fi, uh, de exemplu, energiile regenerabile și agricultura durabilă. Uh, sunt uh, două priorități esențiale ale insulei. De exemplu, în domeniul energiilor regenerabile, suntem, cooperăm în domeniul legislației, în domeniul previzibilității investițiilor europene în Cuba eh, sau în asigurarea certitudinii juridice. În ceea ce privește durabilitatea în agricultură și acest element este esențial pentru economia eh, cubaneză, eh, și intervenim când vine vorba dintre relațiile între sectorul public și cel privat. Președinta, s-a încheiat timpul. Știu că aveți multe de spus și știu că sunt multe de spus și în legătură cu Venezuela. O ultimă observație în legătură cu recomandările. Pentru noi, concluziile sunt clare. Sprijinim uh, recomandările, două domenii fundamentale de intervenție, de, de cooperare uh, cu societatea civilă uh, și cu administrația pe termen lung. Și relația cu societatea civilă ni se pare extrem de importantă. Uneori, uh, nevoia ne învață și în cazul Cubei, uh, este clar că nevoia creează multe oportunități de cooperare. Și dau cuvântul acum colegei mele, Paula. Mulțumesc. Nu pot să vă las mai puțin timp decât colegului dumneavoastră, dar vă rog să nu depășiți timpul, pentru că uh, Ehm, domnule Vestă, aproape vorbit mai mult decât ehm, raportorul, ehm, autorul studiului, dacă nu. Bună ziua! Înainte de toate, aș dori să vă spun că DEFCO este de acord cu analiza din uh, prezentare în legătură cu situația din Venezuela și pot să vă spun că deja um, lucrăm la punerea în aplicare a recomandărilor în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. A crescut bugetul pentru linia prevăzută pentru instrumentul pentru drepturile omului și linia privind cooperarea cu societatea civilă pentru perioada 2018-2020 cu aproape 50% în comparație cu perioada precedentă, se uh, face un mapping, o repertoriere a societății civile pentru a identifica capacitățile acesteia și pentru a identifica modalitățile în care putem să ajutăm noi pentru uh, satisfacerea nevoilor actuale. Aceste organizații funcționează în domenii foarte diferite, de la alimente uh, și uh, uh, uh sprijin uh, pentru combaterea foamelor, foamete, calitatea apei, drepturile omului, drepturile omului, uh, libertatea de informare, drepturile tinerilor sau ale populațiilor indigene. Deci încercăm să acoperim uh, un evantai foarte larg de uh, domenii. Toate serviciile Comisiei uh, cooperează pentru a defini modul în care putem interveni în mod coordonat în această țară și s-a creat un compact, un grup, un finanțat cu 35,1 milioane de euro, suma anunțată în luna iunie de uh, doamna înalt reprezentant. Cinci milioane de euro vin de la ECO. E vorba de ajutor umanitar. Ajutor pentru intervenții în Venezuela uh, și în afara granițelor acestei țări. 25 de milioane vin de la DEFCO și includ proiecte în Venezuela și în regiune. Fond, în fondurile au fost uh, reorientate, au fost fonduri deja prevăzute pentru America Latină și acum au fost redirecționate pentru a răspunde crizei din Venezuela și sunt, mai sunt 16 milioane fonduri noi care au fost găsite pentru a, oferi sprijin Venezuelei. Există un program în valoare de 3 milioane din cadrul programului PROACT și pentru siguranța alimentară. Alt program finanțat cu 6 milioane este un program regional pentru a sprijini fluxurile migratorii din Venezuela Uh, în țările vecine și 7 milioane um, din fondul pentru regiune vor fi transferate spre ECO pentru a răspunde unor urgențe umanitare. S-au mobilizat de asemenea un program F PI în valoare de 5 milioane de euro, mai ales la frontiera cu Columbia și cu Brazilia, pentru a evita conflicte și pentru a sprijini integrarea populației eh, venezuelienilor eh, în aceste țări vecine. Închei aici și cred că este important să sublinieze mai mult acest aspect uh, în studiu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gospardini. Acum vom folosi timpul pe care îl mai avem la dispoziție pentru a da cuvântul deputaților prezenți care doresc să intervină. Doamna Weber, domnul Coso, domnul Sole. Mai dorește cineva? Doamna Weber, aveți cuvântul. Avem 15 minute în total, așa că vă rog să vă limitați la două minute și deci să puneți întrebări concrete dacă aveți. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc tuturor invitațiilor de astăzi pentru prezentările lor. Ținând seama că suntem într-o instituție din care fac parte politicieni, membri ai Parlamentului European, și în acest context aș dori să salut fermitatea analize, modul în care a fost uh, analizată situația din uh, cele două țări și nu pot să nu mă gândesc la modul în care alți politicieni din alte instituții s-au comportat uh, când a venit vorba de Venezuela, de exemplu în contextul Eurolat. Cred că am așteptat atât de mult, criza s-a aprofundat atât de mult încât nu prea mai știm cum să reacționăm. Și poate un învățământ de tras pe viitor este următorul. Când discutăm despre situația drepturilor omului, când discutăm despre democrații funcționale, acest lucru nu înseamnă că intervenim în chestiunile interne ale unei țări, ci în contextul relațiilor pe care le are Uniunea Europeană cu alte state terțe, este normal să se pronunțe vis-a-vis -vis de problemele respect, uh, respective. Și sunt uh, de acord cu ideea dumneavoastră să existe o rezoluție în septembrie în, uh, adoptată de Consiliul drepturilor, drepturilor omului din Națiunile Unite, dacă se va ajunge la o asemenea rezoluție pentru că o poziție mai fermă din partea tuturor statelor membre a Națiunilor Unite ar fi fost utilă să nu ajungem în situația actuală din Venezuela. Acum toată lumea este afectată de această criză și uh, toată lumea reacționează. Întrebarea mea poate are un caracter uh, retoric. Sunt de acord că dialogul politic, dialogul dreptul, privind drepturile omului este util, însă uh, fără o democrație funcțională, fără o opoziție reală, fără pos- posibilitatea de a exista o alternanță la guvernare, mie mi se pare că tot timpul respectarea drepturilor omului ține de dorința parla- uh, guvernului. Nu este nu face parte din țesutul uh, social al uh, țării respective. Este ceva valabil atât pentru Cuba cât și pentru Venezuela. Îți mulțumesc foarte mult, Renata. Domnul Coso, vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint. Mai întâi, bineînțeles, mulțumesc invitațiilor noștri și pentru prezentarea studiului. Domnul Horighi știe foarte bine și v-am spus și dumneavoastră, doamnă președinte, că mi-ar plăcea să fie reprezentată și cealaltă parte, nu neapărat guvernele din aceste țări, dar măcar ONG-urile. care nu sunt neapărat, nu au neapărat aceeași viziune ca și dumneavoastră în legătură cu Venezuela și Cuba. Pentru a mă concentra pe studiu acum, pe studiul prezentat, pun sub semnul întrebării anumite lucruri sau cel puțin mă surprind de anumite lucruri. Spuneți că ați consultat cu instituții, organizații non-guvernamentale. Unele au o agendă clară de a schimba guvernul în Venezuela și spuneți că ați, ați discutat la telefon cu reprezentanții drepturilor omului sau uh, persoane din lumea academică, dar nu ne-ați spus despre cine e vorba. 17, dar care 17? Apoi, spuneți că criza umanitară se datorează exclusiv guvernului. Dar uitați situația economică, specula, uh, faptul că produsele de în primă necesitate sunt, sub, sunt subvenționate la frontiera cu Columbia și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm momentul politic. Uh, Parlamentul European a ratificat un acord de cooperare și dialog cu Cuba uh, care va evolua și în care se vorbește despre tot. Trebuie să vorbim mult despre drepturile omului. Om, om, am avut criza refugiaților în Europa, criza cea mai mare de la al doilea război mondial încoace și uh, societatea civilă este critic, sau societatea civilă vă critică și ne critică pentru că mor mulți oameni în Mediterană. Situația economică în Venezuela este foarte complicată, nimeni nu o neagă. Uh, nici guvernul și Argentina începe să ajungă o situație complicată la nivel economic. Și în Columbia, uh, uh, Centrul de Statistică spune că 1652 de copii au murit în 5 ani în Columbia din, uh, de, de foamete. Și închei. Columbia până în, iulie, în, în Columbia până în iulie acest an, 23 de lideri uh, de organizații sociale au fost asasinați. Problema este de abordare în acest Parlament. Dorește să sprijine schimbarea guvernului din Venezuela. Trebuie să se respecte suveranitatea statului uh, venezuelian. Însă uh, caracterizați Venezuela ca un stat falimentar și este greu să se schimbe acest punct de vedere. Chiar ieri pre, uh, președintele Zapatero a spus că sancțiunile uh, nu sunt uh, mă, măsura potrivită. Mulțumesc, domnule Couso. Are cuvântul acum domnul Sole și îl rog din respect pentru colegi să se limiteze la două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voi vorbi spaniolă și foarte pe scurt. Mai întâi doresc să spun că studiul uh, este uh, riguros și echilibrat. Mulțumesc domnului Engstrom pentru studiul său, care ne va ajuta mult în subcomisia pentru drepturile omului și de asemenea este un studiu foarte util pentru delegația uh, Eurolat. Ne va ajuta mult în activitatea noastră politică cu cât avem uh, la dispoziție mai multe instrumente obiective, cu atât vom putea avea o dezbatere de mai bună calitate. Doresc să spun de asemenea că mi se pare bine că comandăm astfel de studii care se concentrează pe anumite țări și aș dori să propun să mai comandăm și alt, alte studii de acest tip um, de exemplu, în legătura cu situația drepturilor omului uh, în Guatemala, în Mexic, în Columbia, în Honduras și așa mai departe. Am puțin timp la dispoziție. Dacă aș putea să fac și o critică sau subliniez uh, o slăbiciune a acestui studiu, este faptul că nu mi se pare că are sens să se analizeze în, același studiu situația din două țări. Sunt țări care au situații diferite din puncte de vedere majore. În cazul Venezuelei există un element de fragilitate și urgență care nu există în cazul Cubei. Așa că ar fi fost mai bine să se separ, să, se, să nu fie abordate cele două țări împreună și uh, reprezentanții Comisiei și ai Serviciului de Acțiune Externă, așa cum a spus și dumneavoastră în introducerea studiului, că vă concentrați pe aspectele politice, dar drepturile omului sunt mai mult de atât. sunt și drepturile sociale, economice, drepturile de reprezentare colectivă, drepturile populațiilor indigene, drepturile sexuale și reproductive. Dacă le-ați fi inclus și pe acestea, am fi avut o imagine uh, mai completă a situației drepturilor omului din aceste țări. Și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, pe scurt, prima concluzie mi se pare extrem de interesantă. Toate sunt uh, corecte, dar atunci când spunem, atunci când luăm partea unei opțiuni politice, poate acest lucru are un efect negativ asupra luptei pentru respectarea drepturilor omului și cred că Parlamentul European a greșit recent prin faptul că a insistat asupra unor opțiuni politice, poate în detrimentul situației în sine sau al luptei împotriva încălcării drepturilor omului în aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sole. Ultima intervenție va fi a doamnei Criscot Rul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au scris acest raport atât de cuprinzător. Le mulțumesc și tuturor celor care au intervenit uh, inclusiv din partea comisiei. Având în vedere timpul restrâns, aș avea numai două observații. Întâi pe pagina 19. Ideea uh, uh, faptului că opoziția din Venezuela este slabă. Din câte știu eu, această opoziție chiar există și este sprijinită de. Um, ar, ar fi mult mai sprijinită de societate dacă Maduro nu ar reprima-o atât de puternic. Opozițiile care nu se pot exprima liber sunt greu de evaluat și face parte din drepturile politice fundamentale să poți să te exprimi fie că ești pentru sau împotriva guvernului. Asta a fost una dintre observații. O a doua este uh, referitoare la uh, opinia exprimată privind premiul Zaharov. Premiul se uh, oferă celor care luptă pentru drepturile omului. Nu neapărat uh, pentru activități uh, politice. E foarte greu să disociezi ce înseamnă o luptă neutră din punct de vedere politic pentru drepturile omului și uh, unde se face trecerea către o politică, o componentă politică în momentul în care se luptă împotriva guvernului. Am o întrebare, poate o să vi se pară prostească, poate că nu sunt bine informată. Ieri la televizor am văzut că Maduro a anunțat ceva politică nouă cu distribuție de benzină. N-am înțeles exact ce vrea să facă. Eh, Mulțumesc eh, tuturor colegilor care au luat cuvântul. Mi-am mai cerut cuvântul domnul Alberto Sotillo. Pot să-i ofer un minut și jumătate. Doar atât, pentru că în ultimele minute doresc să dau cu, din nou cuvântul domnului Ekstrom ca să tragă concluziile în încheierea audierii noastre. Vă rog, un minut și jumătate, domnule Sotirios, mulțumesc. Și vă rog, prezentați-vă uh, celor prezenți. Da, cât mai pe scurt stimați membrii ai acestei comisii, nu aș fi în fața dumneavoastră dacă în țara mea, Venezuela, ar exista un stat de drept. Reprezint pe venezuelieni în, prin mișcarea Soi Venezuela. Dacă nu ar fi existat violențe și nu ni s-ar fi încălcat drepturile, nu am fi 4 milioane de refugiați venezuelieni în lume. cu toții am fugit de, din Venezuela din cauza acestui guvern care a devenit pur și simplu o întreprindere criminală. S-a creat un sistem paralel celui constituțional și guvernul a folosit din ce în ce mai mult forță și a sistematizat terorismul de stat prin diverse mecanisme de control social pe care le cunoașteți deja. Uh, nu este un fenomen care vă este străin. În lume și în regiune, și poporul din Cuba a suferit uh, de o oprimare similară. Trebuie să acționăm pentru a pune capăt suferințelor poporului nostru. Domnule Sotirio, spune președinte, îmi pare rău, dar nu mai aveți timp. Vă mulțumesc pentru intervenție, dar acum um, trebuie să încheiem. Puteți să transmiteți intervenția dumneavoastră secretariatului. Îl rog acum pe domnul Ekstrom ca în ultimele trei minute să tragă concluziile Ă, fiind cât mai sintetic, vă rog. Given that, I'll, I'll, be brief, and obviously I can't address all the different questions that were... Mulțumesc, da, am să încerc să uh, dau un răspuns mai degrabă general, nu cred că voi reuși uh, individual să răspund în detaliu fiecăruia. Trei puncte. În ceea ce privește ce înseamnă drepturile omului. Au fost uh, uh, ceea ce a fost prevăzut în raport uh, este că drepturile sunt indivizibile și interdependente. Și acest lucru s-a subliniat în cazul ambelor țări. Însă, accentul s-a pus pe drepturile civile și politice, dându-se uh, de asemenea importanța drepturilor sociale și culturale și nu numai. Însă, bineînțeles, uh, ceea ce ați spus a fost, uh, a fost notat. Sursele rămase anonime au rămas anonime uh, dintr-un motiv care este, mm, este vorba de o practică academică obișnuită Uh, ceea ce este în acest raport reflectă propria mea experiență în ceea ce privește ambele țări. Însă, interpretarea uh, uh, probelor va putea întotdeauna să fie controversată. În ceea ce privește ultimul subiect, să spunem, al politicii, da, Parlamentul European este un for uh, politic, este constituit din politicieni, iar drepturile omului sunt și o luptă politică, după cum uh, a spus cineva mai devreme. Ideea referitoare la premiul Zaharov, menționată în raport, este că Bineînțeles, politica va influența promovarea drepturilor omului și statului de drept. Însă aici E vorba de abordarea cât se poate de robustă a Parlamentului și cred că domeniul politic trebuie să se mm, informeze din astfel de studii. În orice caz, cred că este loc uh, pentru mai multe studii de acest tip uh, pentru mai multe țări din America Latină, dar chiar și în Europa. Vă mulțumesc în orice caz și aștept cu nerăbdare orice fel de alte comentarii. Vă mulțumesc, domnule Engstrom. Vom face toate eforturile pentru că acest raport, înainte de a fi publicat, să includă în mod clar, dincolo de toate observațiile celor care au luat cuvântul, și poziția Parlamentului în relația cu Venezuela și Cuba, uh, poziția doamnei Mogherini și, uh, bineînțeles, ținând cont de mandatul nostru și intervenția domnului Lamprinidis, reprezentantul nostru special. Vom ține cont, sigur, de rezoluțiile Parlamentului European în legătură cu situația din Venezuela am cerut ca prizonierii politici să fie eliberați, am cerut deschiderea unui canal umanitar care nu există, trimitem uh, ajutorul nostru umanitar pe alte canale și la frontiere, cerem uh, revalidarea instituțiilor care și-au pierdut conținutul, adunarea națională în cazul Venezuelei și, bineînțeles, vom cere restituirea să se revină la un stat de drept. Am sprijinit uh, acțiunile Tribunalului Penal Internațional. Aceasta este poziția noastră. Am cerut deschiderea unei anchete și uh, acum contăm uh, și pe um, rapoartele uh, experților pe baza statutului de la Roma. În cazul Cubei este clar că suntem pe ca, că această țară este pe calea schimbării. Um, există multe promisiuni, multe speranțe, dar în ceea ce privește drepturile omului există încă um, deficituri de um, uh, corectat, de rectificat și exigențele noastre rămân valabile. Cerem eliberarea uh, deținuților politici, cerem uh, să nu um, sufere disidenții um, și dorim să nu existe condiții uh, pentru respectarea drepturilor civile. Cerem ca această respectare a drepturilor civile să fie sistematică. Acum, îmi pare rău, dar uh, trebuie să trecem la următorul subiect. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. La palabra. Doamnă președinte, doream să iau și eu cuvântul două minute. Vin direct din Venezuela și aș dori să vă cer să-mi dați cuvântul. Sunt Pablo Sepoia Allende, uh, vin din Venezuela și am fost reprezentat de organizații, de ONG-uri. Îmi pare rău, spune doamna președinte, vă mulțumesc pentru prezență, dar, așa cum am spus, puteți să ne transmiteți observațiile dumneavoastră în scris, puteți să le transmiteți secretariatului. Dar Uh, au fost uh, exprimate foarte puține, uh, foarte, a fost exprimat foarte puțin sprijin pentru poziția guvernului din Venezuela. Nu există libertate de exprimare dacă nu-mi permiteți să prezint această poziție. Președinta, vă rog să respectați regulile democratice ale Parlamentului. Eu respect regulile Parlamentului, dar este dreptul meu, spune vorbitorul.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 Am să rog pe toată lumea să ia loc. Mulțumesc tuturor! Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. I can't speak Spanish. ok, now we come to our agenda item. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, chestiuni de drepturile omului în Um, companiile de securitate și militare private um, care au operațiuni în state terțe. Raportor este domnul Karski. Avem uh, primul um, proiect de document pentru acest raport din proprie inițiativă. Okay. The draft of this report was uh, Proiectul pentru acest raport a fost trimis în engleză pe 25 iulie. Este foarte clar, uh, se abordează, când uh, discutăm despre acest subiect și despre acest raport, ne amintim că în ultimii 20 de ani a avut loc o creștere dramatică în acest domeniu al companiilor de securitate și militare private. Unele dintre aceste companii au fost acuzate de încălcări ale drepturilor omului, dar și de încălcări ale dreptului umanitar internațional, ba chiar au fost acuzate de crime de război. Cred că în acest context e foarte bine să avem acest uh, raport la DROA. Cred de asemenea că trebuie să ne asigurăm că acest raport să ducă la legislația adecvată, astfel încât cei responsabili pentru aceste companii uh, și implicați în încălcarea ale drepturilor omului să fie trași la răspundere. La Comisia Sede a avut a existat un raport în iulie anul trecut privind companiile de securitate private, un raport al doamnei Vautmans. Este un raport foarte bun dar um, a făcut um, referiri limitate la chestiunea drepturilor omului și nu s-a referit la cazuri specifice de încălcări ale drepturilor omului de către astfel de companii. Cred că um, acest aspect aduce o valoare adăugată pentru acest raport. Am să-i dau cuvântul acum domnului Karski pentru a lansa dezbaterea în calitate de raportor. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această uh, introducere uh, foarte bună în subiect. A avut loc o creștere Uh, enormă a um, companiilor private militare și de securitate uh, și le-au fost uh, externalizate o serie întreagă de sarcini, um, soluționarea conflictelor, dar și um, au avut loc externalizări în domeniul conflictului armat, ceea ce a dus la încălcări ale drepturilor omului în lume. Activitatea acestor companii nu este reglementată direct de legislație de drept internațional uh, obligatoriu. Tocmai de aceea, în uh, raport uh, luăm în considerare introducerea unui astfel de act normativ obligatoriu care să um, asigure un cadru în afara Uniunii Europene. Între 2003 și 2009 au avut loc foarte multe încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, în urma operațiunilor uh, unor astfel de companii occidentale, mai ales în Irak și Afganistan. Mai târziu, responsabilii au fost într-adevăr aduși în fața instanțelor și uh, condamnați. S-a adoptat ca urmare uh, acordul de la Montreux cu un uh, cod de conduită pentru astfel de companii. Aș dori să vă amintesc că documentul de la Montreux este un set de uh, reguli, de principii bazat pe dreptul umanitar internațional și Um, care se referă la um, entități private. Codul um, internațional de conduită este un document creat uh, în, în cadrul acestui sector, nu este unul obligatoriu, este, se aplică numai uh, celor care au aderat la el. În uh, anii trecuți, multe, au avut loc multe incidente în acest, um, care au implicat astfel de companii în Africa, Asia de Sud, chiar America Latină. Uh, cu atât mai alarmante sunt uh, activitățile uh, companiilor ruse de securitate private unele, uh, una dintre ele fiind uh, cea sub numele de Wagner. Uh, aceasta a acționat în mai multe zone, inclusiv în Nagorno-Karabakh. A participat de asemenea la ocuparea Crimeei și a participat la ucidere, la execuții extrajudiciare. A acționat de asemenea în Siria De curând, uh, compania Wagner a fost uh, activă în Sudan și în Republica Centrafricană. Chiar și uh, presa rusă a scris despre uciderea a trei jurnaliști ruși în aceste țări. Facem apel la statele membre și la Curtea Penală Internațională să îi aducă în fața instanței pe cei responsabili. Facem apel la ONU să creeze un organism special care să se ocupe de um, infracțiuni comise de angajații acestor companii. Aceste companii ce, dacă, vreo, da, dacă au vreo legătură cu statele membre, trebuie să um, să um, adopte codul de conduită internațional în mod formal. De asemenea, uh, ne dorim un instrument internațional obligatoriu care să limiteze um, posibilitatea de activități pentru aceste, uh, între, pentru aceste companii. Ar trebui să, uh, să se prevadă de asemenea o responsabilitate penală pentru cei responsabili de infracțiuni. Cu alte cuvinte, ce vrem să facem? Să umplem această lacună, această zonă gri uh, în care funcționează aceste companii. Este clar că de multe ori aceste companii uh, nu acționează în nume propriu, sunt trimise de cineva, sunt înregistrate undeva. Um, drept urmare, sunt mai multe uh, jurisdicții implicate pentru că ele nu operează acolo unde sunt înregistrate, deci este greu să se aloce o jurisdicție numai unui singur stat. Faptele au loc uh, foarte departe de locul în, de sediul întreprinderii. Deci undeva pe drum se pierde responsabilitatea. Și toată lumea se spală pe mâini. Iar această lacună trebuie umplută. Ar trebui să existe și un instrument de monitorizare. Facem apel la statele membre ale UE să contribuie la activitatea entităților uh, aferente în Consiliul de Securitate al ONU. Ar trebui să se creeze un regim juridic pentru a reglementa activitatea acestor companii. Asta ar completa legislația națională și inițiativele voluntare din uh, sector. În concluzie, toate aceste abuzuri ale drepturilor omului um, nu umbresc contribuția pozitivă a acestor companii. În unele situații mm, este un element uh, pozitiv uh, apelul la aceste companii care umplu un gol în capacitățile uh, statelor. funcții care nu pot fi uh, sau activități care nu pot fi duse la bun sfârșit de uh, state sunt uh, până la urmă duse la bun sfârșit de aceste companii. Tocmai de aceea nu trebuie să judecăm întregul sector, să um, îl vedem cu ochi dintr-o perspectivă negativă, Um, însă uh, trebuie ca cei responsabili de abuzuri să fie sancționați. Și, de asemenea, trebuie să uh, facem ce este necesar pentru a preveni eventuale viitoare abuzuri. Instrumentul la care se lucrează acum în cadrul ONU este um, unul foarte pozitiv. Deci cred că Uniunea Europeană trebuie să sprijine aceste instrumente la ONU. Mulțumim foarte mult, domnule Karski, pentru acest proiect de document. Am luat și eu note, pentru că la AFET avem acest grup de lucru privind uh, relațiile uh, UE-ONU. Și poate că atunci când vom merge la ONU în noiembrie, putem să întrebăm referitor la progrese. Am să dau cuvântul raportorilor din umbră, Începem cu doamna Quistwood Rovol. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raportul său cuprinzător. Însă, trebuie să spun, tot ce e pozitiv e ca atare, nu mai trebuie discutat, îl acceptăm. Dar acum aș vrea să trec um, la câteva puncte unde văd lucrurile poate puțin diferit. Raportul este oarecum problematic, pentru că anul trecut, pe 4 iulie 2017, deja am adoptat o rezoluție privind întreprinderile um, private de securitate și militar. Asta înseamnă că există suprapuneri între cele două documente. Poate în anumite părți s-ar putea sublinia mai puternic aspectele specifice ale acestui um, raport. Cred că ar fi important. Trebuie Deci cred că ar trebui să ne concentrăm mai puternic pe aspectul drepturilor omului, astfel încât acestea să joace un rol mai important în document. Din punctul de vedere al PPE, și asta am spus-o și în alte rapoarte, există o dificultate în faptul că se numesc țări individuale în raport. Nu pentru că am fi noi de altă părere în ceea ce privește aceste țări. Însă, de fiecare dată când dai uh, exemple, vei uita pe cineva. Tocmai de aceea, cred că ar trebui ca textul să fie mai general astfel încât uh, să cuprindem tot. Întotdeauna asta este dificultatea. Îi numim pe unii, dar nu pe alții. Și asta poate duce la un dezechilibru la nivelul raportului. Principial, nu avem nimic uh, împotriva ideii ca statele, o par- statele să externalizeze o parte a responsabilităților lor foarte bine, însă statul trebuie să își exercite uh, obligația de supraveghere. nu poate să facă externalizări ale propriilor sarcini decât cu respectarea uh, dreptului uh, în vigoare. După părerea noastră, solicitarea unei comisii speciale la um, Consiliul pentru Drepturile Omului la ONU mi se pare um, că merge prea departe. Permiteți-mi să fiu mai, mm, să fac o declarație mai provocatoare. ONU poate că nu este cea mai eficientă și funcțională organizație din lume. Tocmai de aceea considerăm că nu trebuie să creăm uh, noi comisii speciale, pentru că asta nu va face decât să atragă crearea și mai multor comisii speciale, lucru pe care îl considerăm uh, inutil. Nu în ultimul rând, crearea unui cadru juridic internațional pentru protecția drepturilor omului. Poate că ar fi dezirabil. Poate. Dar dacă este fezabil politic, eu am unele îndoieli. Și dacă este chiar necesar, nici de asta nu sunt foarte sigură. Aș vrea să revin la același argument pe care l-am adus în ceea ce privește Comisia Specială. Uh, din acest punct de vedere. În orice caz, um, sunt convinsă că împreună cu raportorul vom avea o bună cooperare și sunt uh, convinsă de asemenea că vom avea un raport bun la final. Danke, Frau Und ich sehe schon, es wird... Mulțumim foarte mult. Văd că la reuniunile raportorilor din umbră va fi loc de discuții. Am să-i dau cuvântul acum Anei Gomes, um, raportor din umbră pentru SND. Mulțumesc! Și noi considerăm că este un raport uh, important. Este important ca Parlamentul să ia poziție uh, pe acest subiect. Nu este o întâmplare că violent, folosirea violenței uh, este uh, competența sau privilegiul unic al statelor. Iar um, externalizarea către companii private constituie un fel de liberalizare, care de fapt nu este o liberalizare, este o sustragere de la responsabilitate din partea statelor și uh, plasarea acestei responsabilități către companii uh, private. Poate că din punct de vedere al afacerilor este foarte profitabil, dar din punctul de vedere al cetățenilor și a responsabilității statelor uh, noastre de a asigura securitatea și apărarea cetățenilor, situația este una foarte grav, gravă. Eu cred că acest raport ar trebui consolidat din mai multe puncte de vedere. Sunt de acord că uh, transferul de responsabilitate la ONU nu este suficient. Bineînțeles că trebuie să se lucreze la nivelul uh, ONU, dar avem nevoie la nivelul UE de reglementare strictă și dincolo de reglementare avem nevoie de o monitorizare foarte strictă, mai ales uh, că avem probe că aceste companii sunt asociate cu criminalitate organizată, cu uh, tot felul de bande de huligani care promovează violența uh, și lipsa de securitate în propriile noastre societăți. Nu numai pe sol european, ci și în alte zone unde au fost uh, trimise um, de către state membre care nu-și respectă responsabilitățile. Deci, monitorizarea, supravegherea, mi se pare mie că trebuie consolidate în acest raport. Bineînțeles, îi mulțumesc raportorului pentru că prezintă problemele cu care ne confruntăm. Cred că tocmai în domeniul supravegherii și monitorizării avem nevoie de mai multe detalii și grupul meu um, își va concentra amendamentele în acest domeniu. Și, bineînțeles, pe chestiunea responsabilității. Atât aș avea de spus în momentul de față. And now, uh, uh, Frau. Mulțumesc. Doamna Weber, din partea ALDE. Uh, I thank the rapporteur for his draft reports. Uh, it's a good starting point. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest bun punct de plecare. Trei comentarii generale și câteva comentarii specifice. În comentariile generale, aș vrea împreună cu raportorul, cu raportorii din umbră, să clarificăm domeniul de aplicare al raportului. În urmă cu un an am avut un alt raport și bineînțeles, nu vrem suprapuneri, vrem să aducem ceva nou. Ne concentrăm pe încălcările drepturilor omului, însă când mă refer la domeniul de aplicare, să spun așa, al raportului, aș vrea să știu dacă vreți să abordăm în general subiectul sau dacă vrem să abordăm uh, problema folosirea acestor companii în țările în care avem ajutor uh, umanitar, asistență, uh, unde avem o pârghie pentru a schimba lucrurile. De aici uh, reiese o întrebare. Cine este publicul nostru? Sunt țări cărora le cerem să-și schimbe legislația? Și din acest punct de vedere, ce pârghie avem pentru a le companii sau pentru a le convinge sau uh, vizăm companiile? Poate că asta putem clarifica în discuția ce urmează. De asemenea, uh, ar trebui poate să avem o definiție a uh, companiilor private militare și a companiilor de securitate private. În raportul Vautmans s-a dat o definiție pentru, în scopul sau în contextul raportului respectiv, dar aș vrea să știu dacă aici folosim aceeași definiție sau vrem o altă abordare, știind că la nivel internațional nu există o definiție. Mi se pare foarte important acest lucru. În prezentarea sa astăzi, domnul Karski a spus că aceste companii private militare și de securitate, PMSC-uri, uh, Uh, deci a vorbit despre aceste PMSC-uri uh, legate de, uh, de statele membre. Din câte știu eu, în cele 28 de state membre, aceste companii sunt interzise, deci ar fi bună o oarecare clarificare. Acum câteva comentarii mai specifice. Bineînțeles că putem să uh, solicităm lucruri la nivelul ONU, dar nu avem o foarte mare pondere. Cred că important în acest raport uh, ar fi mai bine să analizăm ce poate face Uniunea Europeană. Și sunt convinsă că putem, uh, cum își dorește grupul nostru, să subliniem ideea unui act normativ obligatoriu în Uniunea Europeană care ar include uh, o listă neagră de companii ineligibile care, pentru că nu se uh, um, conformează standardelor europene. Am dorit o distincție între companiile militare private și cele de securitate private. Bineînțeles că vrem să uh, respingem orice fel de obstacol uh, în calea um, solicitărilor de uh, compensații din partea victimelor. Dar cu asta revin la întrebarea generală pe cine vizăm, pentru că asta um, are de-a face și cu exemplele pe care le dăm în raport, uh, pe cine arătăm cu degetul. Nu putem să fim exhaustivi Apoi reiese, bineînțeles, revine întrebarea de ce i-am ales pe unii și i-am uh, uitat pe alții. Dar sunt uh, convinsă că în discuția cu raportorul și raportorii din umbră vom putea clarifica toate aceste lucruri. Klaus Buchner este raportor din umbră pentru Verzi. Uh, nu este prezent, dar sunt convins că va trimite contribuția sa în scris. Tocmai îl văzusem pe domnul Urban Crespo, raportor din umbră din partea GUE, dar acum nu-l mai văd. Iar apoi Ignațio Corao din partea FDD, dar nici pe el nu-l văd. Alți membri care nu sunt raportori din umbră ar dori să intervină? Vă rog, domnule Carver. Thank you, Chair. Yeah. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, doream să mă refer la compararea cu raportul de anul trecut, un lucru la care s-au referit mai mulți colegi. Toată lumea își dorește ca drepturile omului să fie respectate. Și este bine și frumos să fim aici în această sală liniștită din Bruxelles, însă dacă ați merge la fața locului, pe teren, în uh, țările și în regiunile unde activează aceste societăți militare și de securitate private, ați înțelege cât de diferită este lumea. Își desfășoară activitatea sub presiune, în condiții de stres și trebuie să ia decizii zilnice care s-ar putea să aibă consecințe uh, profunde. Nu se compară cu desfășurarea unor asemenea activități în Occident, aici în Europa. Și ai dreptate, Barbara, trebuie să ne ocupăm de această problemă la nivelul Națiunilor Unite și cu tot respectul pe care l-am pentru dumneavoastră, domnule Karski. Mie mi se pare că este pur și simplu doar o altă ocazie să ne referim la, să discutăm subiecte pe care nu avem o influență reală. Oare chiar credeți că un alt raport adoptat de Parlamentul European îi va civiliza pe acești oameni, va determina aceste societăți private să își schimbe, să schimbe comportamentul? Nu. Uh, cred că abordarea trebuie să vină din partea Națiunilor Unite și știm prea bine că există doi membri permanenți ai Consiliului de Securitate care critică aceste societăți. Și revenind la raportul pe care l-am adoptat anul trecut, nu cred că uh, a contribuit cu ceva la schimbarea situației. Intențiile acestui nou raport sunt lăudabile, însă nu cred că va contribui cumva, cumva la îmbunătățirea lucrurilor. Și timpul pe care îl vom petrece discutând acest raport ar putea fi uh, investit discutând alte chestiuni, pentru că chestiunile din acest raport au fost acoperite deja de raportul pe care l-am adoptat anul trecut. Uh, nu cred că va contribui cu ceva, din potrivă, poate îi va determina pe acești oameni, de fapt, să uh, fie și mai hotărâți în continuarea activităților lor. Doamna președinte, Înainte de a da cuvântul domnului Karski, aș dori să vă spun că alături de noi este domnul Johan Nielsen de la Serviciul European de Acțiune Externă. Aș dori să-i dau cuvântul, dacă dorește. Bună ziua, vă mulțumesc. Mă numesc Johan Nielsen, lucrez la Serviciul European de Acțiune Externă și aș dori să încep prin a spune că prevenirea um, încălcării drepturilor omului și tragerea la răspundere a celor care încalcă drepturile omului face parte din uh, prioritățile noastre politice. Salutăm uh, raportul, uh, acest raport al uh, Parlamentului uh, European. După cum știți și după cum s-a menționat deja, Uniunea Europeană, în calitate de organizație internațională, a aderat la acordul de la Montreux deja din anul 2012 și acest angajament nu face decât să um, confirme um, obiectivul nostru de a preveni uh, și asemenea abuzuri și de a trage la răspundere pe autorii unor asemenea abuzuri. Deci aceste societăți uh, militare și de securitate private nu își desfășoară, nu, nu desfășoară activitatea într-un vid uh, legisla, legislativ. Și Uniunea Europeană participă în mod constructiv uh, la diferite uh, foruri Uh, multilaterală. Întotdeauna cerem acestor societăți să respecte codul de conduită dedicat acestor uh, societăți menționat deja în lumina acordului de la Montreux și în cadrul actual legislativ. Uh, din păcate, nu putem discuta de, de norme obligatorii pentru aceste societăți Însă noi încercăm să ne protejăm uh, angajații um, cu și să garantăm respectarea principiilor acordului de la uh, Montreux de deci, fiecare dată când um, organizăm uh, o, o cerere de apeluri publică. După cum am spus deja, prevenirea încălcării drepturilor omul, omului și garantarea tragerii la răspundere a vinovaților când se întâmplă acest lucru face parte din prioritățile noastre în politica externă și stăm la dispoziție pentru a discuta în continuare chestiunile legate de acest subiect. Vă mulțumesc. Dau cuvântul din nou domnului raportor, domnului Karski. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că am putut să particip la această discuție. Vă mulțumesc pentru toate observațiile interesante. În mod evident, textul raportului meu a trebuit să fie limitat, pentru că prima versiune a raportului este limitată din punctul de vedere al cuvintelor, numărului cuvintelor care pot fi folosite. Însă, sunt deschis oricăror comentarii suplimentare și pot să vă asigur că sunt de acord cu majoritatea afirmațiilor colegilor. Asistăm la externalizarea funcțiilor statului. Aceste societăți, poate în anumite ă, situații, sunt utile, însă dacă le folosim, dacă recurgem, nu facem decât să facilităm ă, declanșarea unor conflicte armate uneori anumite state recurg la serviciile acestor societăți pentru că este mai, le este mai ușor, pentru că dacă ar trebui să recurgă la propriile forțe armate, ar însemna uh, declanșarea unui război, unui conflict armat. Și deseori aceste societăți militare și de securitate private sunt folosite ca niște uh, con- sunt contractate de țările uh, respective, deci este uh, o metodă de a evita participarea în mod direct la un uh, război. Și organizațiile internaționale recurg la serviciile acestor societăți, chiar și Națiunile Unite uh, folosește aceste companii, chiar și Uniunea Europeană uh, face acest lucru. Clădirile noastre sunt au a fost apărate de o asemenea societate de securitate privată. Am, uh, în, am încercat să anchetez uh, situația din uh, acest punct de vedere și se pare că există, au existat legături strânse între diferite societăți între societatea de securitate care proteja Parlamentul European și o societate părintă. În ceea ce privește diferențele și similaritățile cu raportul de anul trecut al doamnei, așa numit raport Vautmans, acesta, respectivul raport, se referea la operațiunile acestor societăți din Uniunea Europeană și um, activitățile lor din uh, Uniunea Europeană. Și discutam uh, măsurile posibile în cadrul uh, dreptului comunitar. Uh, în acest raport încercăm să discutăm despre operațiunile societăților respective, care în primul rând poate nu sunt înregistrate într-un stat membru al Uniunii Europene și examinăm de asemenea operațiunile care se desfășoară și în afara Uniunii Europene la fel cum facem și cu activitățile societăților comerciale, corporațiilor uh, europene, când sunt implicate în uh, state terțe, din Bangladesh, de exemplu. Este perspectiva subcomisiei DROAT. care în mod tradițional este preocupată de ce se întâmplă nu în Uniunea Europeană, ci mai degrabă în afara granițelor Uniunii Europene. Și după cum am spus deja, există deseori un conflict legat de jurisdicție. Există o țară, există asemenea societăți înregistrate într-un stat, dar care își desfășoară activitatea în afara statului respectiv, victimele operațiunilor acestei societăți poate provin dintr-un alt stat și tragerea la răspundere este foarte complicată din acest punct de vedere pentru că nu este deloc clar care sunt tribunalele competente pentru uh, un abuz sau altul comis de aceste societăți pub- cine este publicul uh, acestui raport? Ei bine, toate entitățile interesate din rândul statelor membre ale Uniunii Europene, instituțiile, instituțiile interesate din uh, europene, um, aceste societăți militare și de securitate privată înregistrate în Uniunea Europeană, de asemenea, de asemenea, uh, în plus, numirea unor asemenea societăți. Nu dau decât un nume, compania respectivă din Rusia. Și este o chestiune legată de modificarea uh, politicii. În trecut, Rusia avea o atitudine directă. Dacă dorea să facă rău cuiva, își trimitea pur și simplu forțele armate, însă, la un moment dat, Rusia a decis să recurgă la, mai degrabă la serviciile acestor societăți militare și de securitate privată și nu la serviciile propriei armate, pentru că este mai ușor astfel să se distanțeze de operațiunile respective ulterior. A mai fost, uh, a mai fost uh, adresată o întrebare privind un instrument obligatoriu Există un grup de lucru interguvernamental care lucrează la acest uh, instrument. Mandatul provine din partea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Africa de Sud uh, prezidează activitățile acestui grup de lucru și există o, un proiect de convenție în acest sens. Se înregistrează progrese și o observație cu caracter uh, secundar. Ar fi interesant să vedem modul în care Serviciul European de Acțiune Europeană uh, respectă recomandările formulate în raportul Vautmans. Există puncte de contact între uh, raportul Vautmans de anul trecut și acest raport. Însă, cred că am face un pas înapoi dacă nu am tratat acest subiect uh, dintr-o perspectivă mai largă. Cineva a pus uh, întrebarea dacă aceste societăți uh, își desfășoară activitatea și în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Unele dintre ele sunt, uh, sunt implicate în, uh, și în operațiuni militare. Dacă, sunt, dacă cineva încearcă să le tragă la răspundere, răspunsul este că operațiunile lor au un caracter pur de securitate. Regatul Unit, de exemplu, este unul din cei mai importanți exportatori de servicii de acest tip și în curând Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană și poate și atitudinea Uniunii Europene vis-a-vis de această problemă uh, se va schimba. Până acum, Regatul Unit s-a împotrivit oricărei uh, reglementări acestei chestiuni, ceea ce a însemnat că și Uniunea Europeană în întrecimea sa s-a împotrivit oricărei încercări de reglementare. Însă, odată cu Brexitul, Uh, poate vom scăpa de aceste uh, obiceiuri proaste. Definiția, într-adevăr, este aceeași definiție ca cea anterioară, cea care se regăsește de altfel și în convenția uh, care privește pe mercenari. În acest document, societățile militare și de securitate uh, societățile militare private sunt tratate separat față de societățile de securitate private și am încercat să avem aceeași abordare. O altă observație. Există foarte, mulți, uh, foarte multe grupuri uh, de lobby active în acest domeniu Și aș putea să vă dau un alt exemplu, directiva privind serviciile. Când lucram la directiva privind serviciile, serviciile de, de securitate au fost uh, excluse. Nimeni nu știe de ce, și, dar la un moment dat au fost excluse. Și a fost foarte greu. Este greu de înțeles cine a a cerut acest lucru. Deci aș dori să lansez un apel colegilor să-și respecte propria conștiință, pentru că sunt oameni care își pierd viața, sunt încălcate drepturile omului și nu este vorba de o acuzație îndreptată împotriva unei țări, anume din potrivă. În raport precizez faptul că aceste societăți private Mm, pot uh, să-și aducă o contribuție pozitivă, benefică, dar că trebuie să reacționăm în momentul în care se înregistrează mm, încălcări ale drepturilor omului și în momentul în care um, dreptul internațional nu este respectat. Convenția de la Montreux a fost o încercare de a colecta diferite norme din acest domeniu. Codul de conduită existent este, are un caracter voluntar până acum și statele membre nu sunt obligate într-un fel sau altul, altul să introducă măsuri. Și o, o adevărată convenție ar rezolva această problemă după cum am spus, se lucrează la redactarea acestei convenții în Națiunile Unite, un grup de lucru condus de Africa de Sud și, de altfel, această chestiune este reglementată foarte bine în uh, legislația din Africa de Sud. Acolo este interzisă înregistrarea unor societăți militare private. Asemenea, societăți militare private nu pot fi decât uh, societăți de securitate care nu au voie să se implice în conflicte armate, de exemplu. Și în același timp uh, le sunt uh, deliniate foarte clar responsabilitățile. Mie mi se pare că ar fi un bun exemplu de urmat, inclusiv în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Karski. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă ați întrebat dacă Serviciul European de Acțiune Externă a respectat cum pune în aplicare recomandările raportului Vautmans. Vă rog. I da. Mulțumesc. Deocamdată nu am un răspuns la această întrebare. Voi reveni cu un răspuns uh, ulterior. Mulțumesc. Doresc să vă spun că amendamentele pot fi depuse până pe 17 septembrie. Mulțumesc încă o dată și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este un raport privind liniile directoare UE și mandatul trimisului special al UE privind promovarea libertatea religioasă și de credință în afara Uniunii Europene. Vom face o foarte scurtă pauză. Yeah. <laughs> so, hello. all have a good chairs, yeah. Hello London, do you hear us? Ne auziți la Londra? Bună dimineața! I just uh, checking the technic. We can see you. Vă vedem. Sper, să vă, sper că vă putem și auzi. Ne auziți? Bun. Vom începe. Avem acum un raport inițiativă, prima deci este o pre primă prezentare a proiectului de raport. Raportul a fost uh, trimis, deci a fost autorizat de conferința președinților de comisii în martie și conferința președinților pe 28 iunie. Versiunea în engleză a proiectului de raport a fost trimisă pe 16 iulie și vă rog să luați notă de faptul că termenul pentru amendamente este 11 septembrie, seara. Principalul obiectiv al acestui raport este să se treagă învățăminte din uh, acțiunile UE pentru protejarea și promovarea libertății de religie și credință și mandatul trimisului special. Uh, se discută și posibilitatea îmbunătățirii cadrului în politica externă și se fac recomandări privind uh, resursele uh, și capacitatea instituțiilor europene în acest domeniu, atât UE cât și ONU Uh, au obiectivele aplicării libertății de credință și religie în lume și ani de zile REFCO a acționat în acest scop. Vă urez bun venit, domnule Ahmed Shahid, uh, raportor special ONU privind libertatea religioasă și de credință. Uh, vă aflați la Geneva și suntem în legătură prin videoconferință și alături de noi se află domnul Ian Figel, trimis, trimis special pentru promovarea libertății religioase și de credință în afara Uniunii Europene. Urez bun venit și domnul Ian Jigship, raportor, raportorul nostru care are cuvântul la început pentru a-și prezenta raportul. Vă rog. Thank you so much, Madam <coughs> President. And, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Figel, Mr. Special Rapporteur. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, domnule raportor special, uh, pentru prezența dumneavoastră de la Geneva la ședința noastră. Și acum voi vorbi poloneză. Doamnelor și domnilor, mai întâi aș dori să mulțumesc coordonatorilor uh, tuturor grupurilor politice pentru faptul că au fost de acord să pregătim un raport uh, pe acest subiect. Libertatea religioasă și de credință um, este subiectul acestui um, raport de inițiativă. Pe 24 iunie am sărbătorit 5 ani Uh, de la primele recomandări privind promovarea libertății religioase și de credință. A fost creată acum doi ani uh, funcția de trimis special uh, pentru libertatea religioasă și de credință și mă bucur că domnul Figel se află alături de noi. Anul viitor vom sărbători 10 ani de la Tratatul de la Lisabona și nu trebuie să uităm că pe, în, în articolul 21 din acest tratat se menționează libertatea religioasă și de credință și cred că merită să menționăm și articolul 17 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, unde se vorbește despre biserici și comunități religioase și despre dialogul cu acestea. Deci, de 5 ani există astfel de recomandări și de 2 ani există funcția de trimis special și deci cred că a venit momentul să discutăm despre libertatea religioasă și de credință. M-am ocupat de acest subiect uh, și cred că religia, credința, fac parte însăși din identitatea noastră. Sunt o parte uh, din noi uh, ca persoane, dar și ca popoare. Și uh, Putem să ne definim propria religie sau credință, putem să alegem să credem sau nu, sau putem să ne schimbăm credința. Uh, și aceste drepturi uh, sunt uh, menționate în tratatele internaționale, în articolul 18 din Carta Drepturilor Omului. Avem multe documente, avem articolul 9 din Convenția Europeană pentru drepturile omului și articolele 10, 21 și 22 din Carta fund Drepturilor Fundamentale, care menționează acest lucru. Se pun, s-ar putea pune S-ar putea considera că, având în vedere că este menționată aceste documente importante, libertatea religioasă este garantată, dar nu este așa, pentru că conflictele uh, cu substrat religios sunt din ce în ce mai grave. Deci, în multe cazuri, libertatea de credință este negată. În secolul 21, din păcate, s-ar putea, secolul 21 s-ar putea să rămână în istorie ca secolul în care credința religiei a fost instrumentalizată și folosită ca motiv de luptă politică. Să nu uităm că să facă 20 de ani de la 11 septembrie 2001 și acel atentat din motive religioase. Uh, mulți credincioși sunt persecutați în multe părți ale lumii. Situația, bineînțeles, este foarte diferită între acestea, dar creștinii sunt cei care suferă cel mai mult din cauza credinței lor. Există un index mondial al uh, persecuțiilor. Uh, sunt date din 2017 și se estimează că 250 de milioane de creștini sunt persecutați în lume. Mulți oameni își pierd viețile sau fac obiectul unor violențe de ani de zile creștinii au fost persecutați în Corea de Nord în China, uh, bisericile creștine sunt ilegale și nu trebuie să uităm că Asia Bibi a fost uh, um, condamnată la moarte în Pakistan uh, din cauza unei legi a blasfemi blasfemiei. Uh, își um, așteaptă pedeapsa de 9 ani există o speranță și anume că Curtea Supremă va schimba această hotărâre, uh, această sentință, dar încă nu există neutăți. Martorii lui Jehova um, um, sau Biserica Martorilor lui Jehova a fost suspendată în Rusia și comunitatea coptă a suferit persecuții. Există un document foarte important adoptat în februarie 2016 de Parlamentul European, un document care vorbește despre o situație care este încă de actualitate. E vorba de terorismul ISIS în Orientul, Orientul Mijlociu. Parlamentul European uh, a considerat că aceste acte trebuie să fie considerate acte de genocid, precum și alte organizații. În aceeași rezoluție, Parlamentul European a subliniat în mod deosebit situația dramatică a populației yazide și le-am onorat suferințele în 2016 prin decernarea premiului Saharov uh, unor membre ale comunității Yazide au fost prezente la Parlamentul European, uh, au fost invitatele noastre cu acea ocazie. Dar sunt și alte organizații religioase care sunt uh, scoase în afara legii sau sunt persecutate. Există de asemenea, mișcări religioase musulmane în Africa și în Orientul Mijlociu, care sunt de asemenea persecutate. Parlamentul European a tras semnalul de alarmă în legătură cu soarta comunității Rohingya în Birmania, Myanmar și am făcut apel um, la um, conducerea acestei țări um, am cerut autorităților din această țară să pună capăt persecutării acestor, uh, acestei minorități. De asemenea, um, am vorbit despre situația minorităților religioase din Iran. Lista e lungă și nu este intenția mea să fac o listă exhaustivă a organizațiilor uh, care suferă uh, Uh, persecuții sau uh, a tuturor religiilor sau membrilor religiilor care sunt persecutați în întreaga lume. Dialogul religios și promovarea libertății religioase sunt extrem de importante. Uh, sunt prevăzute de dreptul internațional, deci trebuie să respectăm toate aceste prevederi. Din păcate, situația se înrăutățește în lume când vine vorba de respectarea libertății religioase. După mine, dialogul cu bisericile este crucial pentru că este singura modalitate constructivă de a avansa. Astfel uh, putem aduce schimbare. Multe evenimente dramatice ar putea fi evitate în lume dacă oamenii s-ar așeza uh, la masa negocierilor, dacă ar discuta, dacă ar sta de vorbă. Și avem multă experiență în acțiunea externă, am discutat cu trimisul special, cu colegii noștri și mi-am dat seama că dialogul religios uneori este perceput ca platformă de cooperare de oameni sau organizații din întreaga lume, dar uneori dialogul religios este și punctul de plecare pentru a vorbi despre drepturile omului. Deci, este ocazia de a deschide dialogul și apoi se poate discuta despre comerț, despre protecția mediului și multe altele dialogul religios poate să ducă la prevenirea extremismului și poate uh, permite și protejarea altor drepturi. Pe de altă parte, dacă se neagă libertatea de credință, se riscă înrăutățirea situației uh, altor drepturi sociale și umane de obicei este un prim semnal că situația riscă să se deterioreze și poate să se ajungă la o adevărată criză. Am menționat recomandările adoptate acum 5 ani, o listă întreagă de instrumente uh, au fost menționate, listă de instrumente care puteau fi folosite de Uniunea Europeană uh, în acțiunea sa externă în acest domeniu. Am discutat cu diferiți parteneri și nimeni nu a spus că aceste recomandări ar trebui schimbate sau modificate într-un fel. Din potrivă, s-a cerut ca aceste recomandări să fie uh, aplicate în mod mai riguros sau și mai intens. Unii au vorbit despre muncă de conștientizare sau de formare și de mai multă cooperare cu trimisul special care are experiență în acest domeniu merită subliniat faptul că aceste recomandări adoptate acum 5 ani nu au fost revizuite, uh, lucru care ar fi trebuit să se întâmple la 3 ani după adoptarea lor. Deci cred că a venit momentul să se facă în sfârșit această analiză Mă bucur că s-a creat funcția trimisului special uh, în mai 2016. A fost o decizie înțeleaptă a președintelui Comisiei Europeană. Um, Această uh, birou însă uh, trebuie să aibă relații mai strânse cu alte instituții ale Uniunii Europene și trebuie să beneficieze de mai mult personal, de mai multe resurse. Există și un consilier al Comisiei Europene pentru dezvoltare, cooperarea cu, dintre cele două birouri funcționează bine, dar uh, uh sursele, resursele pe care le au la dispoziție sunt foarte limitate. De aceea soluția nu este satisfăcătoare și nu poate să aducă rezultate uh, satisfăcătoare. Aș dori să spun că, în ciuda acestor limite, Ian Figel, trimisul nostru special, a reușit să facă multe pentru a îmbunătăți cooperarea cu instituțiile europene și cu actorii Um, de pe teren, dar trebuie să notăm faptul că există riscul ca altcineva să ocupe această funcție la un moment dat, să existe o rotație, deci în echipă și cooperarea structurală, structurată, delicată, riscă să se prăbușească. Deci eu cred că trebuie să existe o soluție sistemică, o structură permanentă, deci trebuie să beneficieze de un buget mai mare, de resurse umane și de un mandat ă, mai lung, care să dureze pe, ă, la, fel de, la, la fel ca și mandatul Comisiei Europene. Deci trimisul special trebuie, ar trebui să fie egal cu un alt reprezentant pentru drepturile omului. Deci, funcția ar trebui să fie comparabilă cu cea a domnului Lambrinidis. ar merita să se creeze și un grup de lucru pentru uh, libertatea religioasă și de credință, din care să facă parte reprezentanței Parlamentului European și atunci dialogul ar deveni cu adevărat dinamic. Din păcate, avem atât de multe Um, lucruri de abordat aici și în subcomisia noastră, încât nu avem întotdeauna timp să aprofundăm lucrurile. Toat, raportul meu este acum disponibil în toate limbile și vă invit să citiți, să depuneți amendamente dacă doriți. Eu, în calitate de raportor, Am, în primul rând, obiectivul de a prezenta situația din diferite țări, mai ales țări cu care Uniunea Europeană cooperează, să analizez ce s-a întâmplat cu recomandările adoptate acum 5 ani și Uh, rolul actual și viitor al trimisului special. Dacă măcar o parte dintre aceste obiective sunt transpuse în practică, voi fi foarte mulțumit. Și, bineînțeles, documentul final va fi prezentat la Comisia AFET și apoi va fi votat și în plenară. Mulțumesc, domnule Exip, și acum dau cuvântul domnului Ahmed Shahid de la Geneva. Nu, am greșit, nu sunteți acum la Geneva, sunteți la Londra. Sunteți raportor special pentru libertatea religioasă și de credință, vă rog. Distinguished Chair, Honorable Members, Mr. Jan Figo, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, domnule Figel. Este o onoare să discutăm. EU Special Envoy, the promotion of freedom of religion and belief just presented by the rapporteur. Calitatea sunetului este insuficientă pentru a se putea asigura interpretarea. Vă mulțumim pentru înțelegere. Matters covered in the report, those on expanding EU-UN cooperation to advance forward in the future.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 trimis special pentru uh, libertatea religioasă în afara Uniunii Europene. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Lochbiller. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați uh, oaspeți, domnule Shahid, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Nu e prima dată, sper că nu va fi nici ultima. Este un moment important Mă bucur faptul că doriți să ascultați uh, poziția mea privind raportul dumneavoastră referitor la acțiunea Uniunii Europene pentru promovarea libertății religioase în afara Uniunii Europene. Aș dori să uh, îi mulțumesc și raportorului pentru um, um, eforturile depuse. Sper că rezultatele vor fi um, concrete și în viitor, pentru că ține, este un element esențial pentru viitor. Um, sunt mulți cei care suferă în vecinătatea noastră, în, în de, departe de noi, dar nu trebuie uitați. Nu trebuie să Uh, fie fără voce și fără apărare. Europa are uh, potențial să schimbe lucrurile uh, pentru acești oameni în secolul 21. Andrei Grib a menționat asta în prima parte. În cadrul mandatului meu am creat un fel de rețea. Consiliul, statele membre, Parlamentul, mulți dintre noastre din această sală, organizații ale societății civile, ceea ce numim noi părți interesate, persoane cărora le pasă, care nu se tem, care nu sunt indiferente. Ei bine, împreună cu aceștia încercăm să uh, apărăm libertatea religioasă și de credință, pentru că miza este mare. Aș dori să intervin asupra două linii. Întâi, de ce? De ce este atât de importantă această agendă? Și în al doilea rând, cum putem să continuăm? Cum putem promova ceea ce propuneți dumneavoastră? Suntem în anul celei de-a 70 -a aniversări a Declarației uh, Universale privind drepturile omului și aș vrea să reamintesc că, într-adevăr, drepturile omului sunt universale. Iar acest uh, principiul nu este ceva abstract, este uh, ceva foarte strâns legat de viața noastră. Aceste drepturi sunt indivizibile uh, și interconectate, interdependente. Uh, libertatea de religie este legată de libertatea de uh, conștiință uh, și deci asta înseamnă că ea ține de uh, demnitatea umană amintesc primul articol, primul uh, dacă obținem primul drept din articolul 1, apoi putem uh, obține și celelalte. Articolul 1 spune că toate ființele umane sunt uh, născute egale și libere, cu demnitate și respectarea drepturilor lor. Iar libertatea religioasă și de credință ajută la recunoașterea tuturor celorlalte este vorba de dreptul, citez, de a avea sau a nu avea sau de, a schimb, de a schimba religia sau credința, dar și de a-și manifesta în uh, privat sau în public, uh, individual sau în grup, Um, de a-și exercita, deci, um, religia. Este vorba de, de asemenea de libertate de exprimare, de asociere, de adunare. Deci, odată ce această libertate este respectată, sunt respectate și multe altele. Și invers. Libertatea de religie este esențială pentru buna guvernanță, pentru o cetățenie egală, demnă și când vorbesc despre țări precum uh, Irak, Sudan, Pakistan, acest lucru uh, se manifestă cât se poate de uh, concret. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să ne revizuim conceptul statului secular. Trebuie să construim în mod participativ, de jos în sus, noțiunea unui secularism deschis. Deschis nu înseamnă uh, vid. Înseamnă un secularism um, just, echitabil, pe, deschis pentru toată lumea. Nu un spațiu închis și o ideologie impusă. Sunt de acord cu domnul Shahid în ceea ce privește noțiunea sa de o distanță respectuoasă între stat și religie. O distanță respectuoasă libertatea, de, uh, libertatea religioasă este esențială pentru uh, a respecta acest articol 1, demnitatea umană, uh, și pentru a combate politicile actuale, identitare, uh, care ignoră conceptul uh, de egalitate și aceste, sau aceste tipuri de naționalism care apar în atât de multe locuri ale lumii. Uh, agenda referitoare la libertatea religioasă uh, se extinde din punct de vedere al problemelor. Există, e drept, și semne bune. În intergrupul acestui parlament s-a uh, public s-a prezentat un raport și acest intergrup este, unul, este un semn foarte bun, a fost primul intergrup formalizat din Parlament. Raportul se numește Semne de speranță și vedem într-adevăr unele semne de speranță. S-au, luat unele decizii concrete uh, recent în, uh, în statele membre și nu numai. Din acest an există un reprezentant special pe același <clears throat> subiect în Danemarca, există unul în Regatul Unit din iulie și există un comisar pentru libertatea religioasă în Germania. Sunt semne pozitive uh, în acest domeniu. A avut loc o reuniune ministerială la sfârșitul lui iulie în Washington, pentru prima dată. Pentru Statele Unite este o prioritate și uh, vor să facă lucrurile mai eficiente. Deci, uh, Haideți să cooperăm uh, cu um, toți cei implicați pentru ca acest secol să devină unul mai uman. Religiile se schimbă rapid și în mod profund, în așa fel încât peisajul actual este foarte diferit de ce exista în 1976, când s-a semnat Convenția Internațională privind uh, drepturile uh, politice și nu numai, cu articolul 18 ca principiu uh, de orientare. Peter Berger, um, care considera că secularismul um, este prevalent, acum vorbește despre un uh, seculari secularism deschis. A scris o carte interesantă în ceea ce privește lumea religioasă. Mai mulți lideri religioși au avut au un impact enorm asupra comunităților oameni și asupra oamenilor. Aceștia pot de asemenea să reziste eforturilor noastre de uh, pace unii dintre ei creează mari probleme pentru că tocmai nu respectă această distanță respectuoasă între stat și religie. Astăzi, liderii religioși nu pot fi ignorați în relațiile externe, în cooperarea internațională și mai ales în promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Împreună putem reuși nu numai libertatea uh, religioasă este importantă, ci intervine și aspectul responsabilității uh, în acest domeniu. Mie îmi place să o numesc uh, responsabilitate socială religioasă, bazându-mă pe conceptul responsabilității sociale a întreprinderilor este nevoie de uh, o umbrelă asigurată de drepturile omului. Munca în acest domeniu trebuie să fie bine echilibrată. În ceea ce privește mandatul pe care încerc să îl uh, obțin, nu, pentru, nu numai pentru Uniunea Europeană, ci și pentru cei din afară, se solicită Comisiei și Consiliului să consolideze mandatul și capacitatea uh, trimisului special. Mă bucur că munca mea a fost percepută ca fiind relevantă și utilă, credibilă. Raportul de asemenea face apel la posibilitatea de a se crea un reprezentant special privind libertatea religioasă și de credință și vorbește despre eventuale uh, competențe pe care le-ar avea. Uh, a fost un uh, raport ca răspuns la atrocitățile comise de ISIS în uh, Irak și nu numai. Cred că pregătiți o moștenire pentru viitorul uh, Parlament, viitoarea Comisie, astfel încât acestea să poată să aibă baze mai bune pentru a aborda subiectul. Eu nu sunt aici pentru a apăra o opțiune sau alta, nu este rolul meu ce pot să vă spun este că libertatea religioasă necesită și merită atenție politică, acțiune și curaj și necesită acțiune um, de mare amploare, cu buget și capacități umane. O persoană dedicată și cu o echipă bună pot um, aduce rezultate dacă mandatul este bun și sprijinit de uh, leadershipul european un uh, reprezentant special cu un mandat bun și cu resurse adecvate poate juca un rol esențial în um, construirea încrederii și în dialog cu parteneri cheie și părți interesate la nivel uh, instituțional și de politici, dar și la fața locului, în teritoriu. Un uh, reprezentant special sau un trimis special nu sunt uh, un panaceu și nu pot înlocui o cultură instituțională sănătoasă. Conștientizarea în cadrul uh, personalului european uh, și nu numai este necesară pentru a aduce uh, reacții contemporane la provocările din domeniul cultural și al religiei. Este de asemenea nevoie de o, o ancoră instituțională pentru a asigura consecvența uh, acțiunilor uh, noastre externe. De asemenea, apreciez orice fel de bune idei ce țin de competențele sugerate, eficacitatea, vizibilitatea, răspunderea, dialogul la nivel înalt privind libertatea de religie, dar și chestiuni interreligioase și interculturale, o mai bună cooperare cu COHOM, Consiliul pentru Drepturile Omului. Proiectul de raport sugerează de asemenea extinderea mandatului pentru a include dialogul interreligios și cooperarea uh, interreligioasă. Și eu sprijin asta. Este, uh, sunt cele două uh, părți ale medaliei, libertatea, dar și responsabilitatea, care implică, deci, și contribuția liderilor religioși pentru pace, justiție și uh, demnitate umană peste, peste tot. De asemenea, sprijin ideea unui uh, grup de lucru consultativ cu membrii din uh, instituțiile statelor membre, din Parlamentul European, plus uh, universități și experți, societate civilă și organizații bazate pe credință. Îmi place această idee, dar trebuie să, co să cooperăm de asemenea și cu ONU. În ceea ce privește liniile directoare, sunt uh, cât se poate de acord că este nevoie de o implementare eficace a orientărilor. Ele sunt bune, lăudate de toată lumea. Pentru că asta să se întâmple, este nevoie de o conștientizare a domeniului uh, libertății religioase. Nu uh, putem avea numai un fel de alfabetizare digitală, ca toată lumea să știe să folosească un smartphone. Avem nevoie de un fel de alfabetizare și în ceea ce privește libertatea de credință. Avem nevoie de oameni inteligenți, nu numai de tehnologii inteligente sau de telefoane inteligente. De asemenea, uh, au loc eforturi pentru a crește, um, pentru a asigura formări specifice pentru uh, funcționarii europeni. DEFCO și Diginie uh, pregătesc o formare specifică pentru libertatea religioasă avem un nou pachet de sprijin pentru delegațiile UE pentru a implementa o abordare bazată pe drepturi. Asta este abordarea corectă. Um, iar în ceea ce privește instrumentele financiare, aș vrea să spun că au existat semnale uh, promițătoare. Dacă comparăm uh, cadrul financiar din anii trecuți și propunerile pentru viitor. Dacă aceste fonduri, mai ales în fondul, um, în instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, um, unde bugetul a crescut, sunt folosiți în mod corect, uh, cu politici și resurse bune, cred că îi putem um, ajuta pe cei care suferă de pe urma unor forme diferite de intoleranță, persecutare. La final aș vrea să mă întorc la raportul intergrupului, semne de speranță. Inițiativa, evaluarea și angajamentul dumneavoastră pentru a uh, face să existe aceste recomandări de politici este un semn de speranță și în Europa pentru mulți, pentru că avem nevoie în timp de criză sau de frustrare și în Europa de asta. dar este un semn mai ales pentru cei din afara Europei și care au ochii ațintiți înspre Europa cu dorințele și speranțele lor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu mai avem foarte mult timp. Am să dau cuvântul uh, celor doi uh, raportori prezenți, domnul Can de la SND întâi. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, permiteți-mi să Mulțumesc coraportorului uh, domnului Grib, prietenul meu, pentru activitatea sa pe acest raport până acum. Mă bucură faptul că discutăm situația libertății religioase și de convingere din afara Uniunii Europene. Parlamentul European nu s-a putut pronunța pe acest subiect din de la recomandarea Consiliului privind orientările generale pentru UE din 2013 contribuția mea în calitate de raportor din numără numele grupului politic FIDE mă voi axa pe următoarele uh, domenii. Să accentuăm datoriile statului în garantarea libertății religioase și de credință și de protejarea tuturor uh, indivizilor fără niciun fel de discriminare, inclusiv pe cei care nu au niciun fel de religie sau credință. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că um, măsurile necesare sunt puse în aplicare pentru a trage la răspundere da, pe cei vinovați de nerespectarea acestor libertăți. Trebuie să facem o diferență între libertatea de exprimare, care trebuie să fie promovată și apărată, și um, libertatea de a avea discursuri care instigă la ură, care ar trebui să fie interzise. Consultarea ar trebui să fie încurajată nu doar cu Uh, societăți uh, și asociații religioase, dar și cu alte organizații din, so- uh, din societatea civilă. Mm, salutăm activitatea trimisului special domnului Figel. Așteptăm cu nerăbdare o cooperare rodnică cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. O să fiu foarte succint și mă opresc aici, doamna președinte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna, văd că doamna uh, Weber dorește să ia cuvântul uh, în locul domnului Austrevicius. Da, doamna președintă, îl înlocuiesc pe domnul Austrevicius, care își transmite scuzele de rigoare, dar ar trebui să plece și o să dau citire uh, declarației dumnealui. Dorește să mulțumesc raportorului pentru un text bine scris, pentru eforturile și activitatea investită în pregătirea acestui raport. Există foarte multe puncte importante amintite deja în acest raport, cum ar fi dialogul între religii, toleranța și rolul uh, trimisului special. Domnul Ostreviciu va depune amendamente pe câteva puncte care îl îngrijorează. Să va dori să pună un accent mai mare pe libertatea religioasă și de credință, inclusiv drept, dreptul la apostazie și de exprimare uh, a unor păreri ateiste. Condam, va condamna um, actorii de stat care nu respectă libertatea religioasă, adoptând, de exemplu, legi uh, dedicate blasfemiei. Trebuie protejate um, drepturile membrilor tuturor minorităților, inclusiv uh, LGBTIQ. Trebuie condamnate trebuie condamnate practici dăunătoare, cum ar fi uh, mutilarea genitală sau căsătoriile fo- uh, forțate. În plus, în ceea ce privește mandatul trimisului special pentru libertatea religioasă și de credință, suntem cu totul de acord cu raportorul. Acest trimis special ar trebui să uh, dețină toate resursele necesare pentru a-și exercita mandatul de uh, a susține libertatea religioasă și de credință. Cu toate acestea, grupul politic ALDE are rezerve uh, Uh, importante vis-a-vis -vis de uh, transformarea într-un uh, reprezentant special al acestui trimis special. Avem deja un reprezentant special care se ocupă de drepturile omului, care se ocupă și de libertatea religioasă și de credință în activitățile sale din statele terțe. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare cu domnul Grib și sunt sigur că vom găsi un compromis. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Weber. Numele ECR are cuvântul domnul Tanak. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-l felicit pe domnul Grib pentru raportul său excelent, cuprinzător, raport care examinează rolul trimisului special privind promovarea libertății religioase și de credință Aș dori să-l felicit și pe Ian Figel, prietenul meu vechi, ne cunoaștem de foarte mult timp din zilele în care el negocia aderarea Slovaciei, ceea ce mi-aduce aminte de cât timp fac parte din Parlamentul uh, European când am fost ales pentru prima dată în Parlamentul European în 1999, aproape, cu aproape 20 de ani, iar am uh, considerat o un membru excentric în numărul în rândul PPE, cerând um, să discutăm despre libertatea religioasă a creștinilor în lume, exercitării religie de către creștini în lume, situația de, de atunci era diferită față de cea de acum. În mod sigur, Ian uh, Figel a, s-a implicat ca un om cu proprii convingeri religioase creștine în uh, exercitarea mandatului său și cred că putem să-l felicităm din acest punct de vedere. Dar sunt de acord cu colega noastră liberală. Nu sunt prea sigur care ar fi um, scopul transformării trimisului special într-un reprezentant special pentru că s-ar dubla un, într-un fel mandatul cu reprezentantul special Uniunii Europene pentru drepturile uh, omului. Uh, Dialogul interreligios este foarte important, uh, legăturile cu raportorul special al Națiunilor Unite este de asemenea foarte importantă și cred că din acest punct de vedere contribuția domnului Figel este extraordinară. Așa cum a fost confirmată și de intervenția din uh, Londra. Pentru este importantă libertatea religioasă și libertatea ateistă în același uh, timp. Chiar dacă contextul din uh, care provin eu este unul uh, credincios, există și oameni care um, doresc să aibă libertatea de a nu avea o credință, o credință religioasă și, drept urmare, nu trebuie să uităm că în anumite state apostazia este un delict o infracțiune care poate să aibă consecințe um, letale. De urmare, aceste aspecte trebuie să devină importante, mai ales în părțile lumii, unde dacă renunți la o convingere religioasă, este posibil să suporți consecințe uh, foarte grave. Deci, sper că mandatul uh, trimisului special va fi întărit tot mai mult pentru că este nevoie de acoperirea acestei lacune existente pe plan internațional. Mulțumesc! Domnul Sol are cuvântul în numele verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport din proprie inițiativă care se referă la un subiect important legat de drepturile omului, este cu totul inacceptabil să asistăm la încălcări atât de flagrante a libertății religioase și de credință peste tot în lume și într-un mod uh, tot mai intens în anumite locuri. Am citit cu mare atenție raportul, cu mare interes în același timp și am decis să depunem câteva amendamente. Suntem de acord cu dorința raportorului ca Uniunea Europeană să pună în aplicare orientările generale legate de libertatea religioasă și de credință, însă avem rezerve vis-a-vis -vis de o modificare din punct de vedere instituțional a transmitului, a, a trimisului special al Uniunii Europene privind libertatea religioasă și de credință. Considerăm că reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului este cel care trebuie să se ocupe inclusiv de uh, această libertate și nu ar trebui să facem nimic care să-i submineze rolul de lider din acest punct de vedere și vizibilitatea. Avem câteva observații legate de Um, rapoarte independente privind libertatea religioasă și de credință. Credem că acest lucru ar sumina de asemenea importanța rapoartelor anuale privind situația drepturilor omului în, în general. În plus, uh, știți că Serviciul European de Acțiune Externă nu dispune de prea multe resurse și cred că ar avea dificultăți în uh, redactarea unui uh, raport special dedicat acestui subiect. Nu cei care nu, uh, ateiștii, de exemplu, nu sunt, uh, pe de altă parte, nu, nu se bucură de uh, aceeași importanță în acest raport. Știți prea bine că 22 de țări incriminează apost- apostazia în 12 state, pedeapsa cu moartea este pasibilă pentru apostazie. Cel puțin în 14 state membre ale Uniunii Europene, pe de altă parte, Există în continuare uh, legislații care reglementează cazuri de blasfemie și aș dori să mă refer la un caz pendinte în Spania care se bucură de atenția opiniei publice, o bis, biseric, biserica a, a demarat proceduri împotriva unui, uh, unui actor uh, bine cunoscut care um, postase pe Facebook așa numite insulte împotriva lui Dumnezeu și a fost acuzat că a încălcat, că nu respectă sentimentele religioase. Nu știu dacă anumiți credincioși se simt insultați, însă ar trebui să existe o libertate de exprimare, mai ales când nu este vorba de discursuri care instigă la ură. Însă vedem că acest lucru nu este automat, deci nu se întâmplă de la sine și cred că mai avem multe de făcut, uh, inclusiv în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Sole. Mai avem un alt punct pe ordinea de zi și doar 10 uh, minute la dispoziție. Deci v-aș ruga să fiți uh, cât mai uh, succinți și dau cuvântul reprezentantei Serviciului European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc foarte mult. O să încercăm să fim cât mai succinți. De asemenea, ne, nu facem decât să reafirmăm angajamentul puternic al Serviciului European de Acțiune Externă de a îmbunătăți punerea în aplicare a liniilor direct viitoare adoptate deja de, ge- de, de 5 ani privind libertatea religioasă și de uh, credință. Așteptăm cu nerăbdare recomandările din acest uh, raport și am dorit să vă mulțumim pentru sprijinul acordat SAE uh, în sensul îmbunătățirii formării angajaților acestui serviciu și am dorit să vă asigurăm că toate instrumentele de care dispunem pentru punerea în aplicare acestor linii directoare au fost activate în ultimii 5 ani, chiar dacă lucrurile pot fi îmbunătățite. Libertatea. Discutăm în mod uh, uh, regulat libertatea religioasă în contextul dialogului privind drepturile omului purtat cu state uh, terțe. Reacționăm în mod public vis-a-vis -vis de practici discriminatorii, sprijinim, încercăm să sprijinim uh, grupurile vulnerabile din acest punct de vedere. Am dorit să mulțumim de asemenea pentru cooperarea rodnică pe care avem cu instituțiile, instituțiile din cadrul ONU, cu trimisul special, de exemplu, cu care am uh, colaborat foarte bine în ultimii ani. Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule Grip, dacă puteți foarte pe scurt să uh, încheiați această discuție. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă. După toate aceste intervenții, îmi revine o sarcină dificilă și poate în același timp destul de simplă de a rezuma aceste discuții. Am ascultat toate intervențiile și este evident că discutăm de o relație, de relațiile Uniunii Europene cu statele externe. În acest uh, raport nu discutăm uh, ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene. și cred că toți uh, raportorii din umbră sunt de acord că ne confruntăm cu o problemă, că există o problemă care trebuie să fie rezolvată în momentul în care ea se manifestă și ar fi și mai bine dacă am reușit să prevenim apariția acestei probleme. Câteva puncte importante pe scurt. Dacă dorim să respectăm uh, demnitatea umană, trebuie să respectăm uh, libertatea de a alege, de a crede sau a nu crede. Poți să fii un uh, credincios religios și apoi poți să decizi că nu mai ai această credință fără să te confrunți cu consecințe grave ca urmare a acestei alegeri, din punctul de vedere al aspectelor instituționale. Cred că Parlamentul European, Comisia și Consiliul vor trebui să lucreze împreună pentru a găsi soluția potrivită care să păstreze um, tradiția a trimisului uh, special și care să permită păstrarea uh, rețelei de cooperare existente în acest moment. Aș lansa un apel uh, colegilor noștri să nu ne culcăm pe laurii obținuți deja, să spunând că situația actuală ar fi în ordine și că nu ar trebui să schimbăm nimic din punct de vedere instituțional. Cred că nu putem spera să um, avem un uh, sistem care să permită o supraveghere a situației din diferite state, pornind de la structura instituțională actuală. Vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră și încă un lucru, dacă îmi permiteți, doamnă președintă. În Consiliul pentru Drepturile Omului există o supraveghere generală în urma situație prezentată de diferite țări și mi se pare că este un exercițiu foarte util pentru noi acesta. Vă mulțumesc, domnule Grip, pentru proiectul de raport. Mulțumesc domnului Figel și domnului Sahid din Londra, celor doi experți externi. Și acum trec direct la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea rezultatelor misiunii DROA din Thailand. Aceasta a fost prezidată de domnul Panzeri, domnul Dimeci, domnul Kovacev și domnul Zeller din partea PPE, au participat de asemenea David Martin din partea SID și eu din partea Verzilor. Un membru din uh, delegația Comisiei INTA ni s-a uh, alăturat uh, în momentul în care am discutat cu autoritățile din Thailanda. Vizita a durat trei zile, ne-am întâlnit cu președintele Adunării Naționale Legislative, ne-am întâlnit cu reprezentanți din partea Camerei de Comerț, Industrie și Muncă și de asemenea cu reprezentanți din partea Comitetului de Afaceri Externe. Ne-am întâlnit cu ministrul muncii, cu secretarul adjunct permanent pentru justiție și cu secretarul uh, Ajung, uh, secretarul adjunct permanent din Ministerul Afacerilor Externe. Ne-am întâlnit cu uh, mai mulți reprezentanți ai societății civile. Am primit un răspuns cuprinzător din partea acestor. Am discutat drepturile muncii, inclusiv drepturile lucrătorilor migranți, traficul de ființe umane și nerespectarea diferitelor drepturi politice. Spre deosebire de alte misiuni DROA, ne-am întâlnit și cu Um, liderii principalelor parti, uh, partidelor politice, Partidul Dem- Democrat și Partidul PEUTAI, pentru că în februarie sau puțin mai târziu vor avea loc alegeri. A fost interesant să discutăm cu uh, politicieni de partid cu, rol, uh, cu un rol atât de important și am avut o vizită pe teren, în provincia Samut Sakon, unde ne-am întâlnit cu reprezentanții ai forțelor armate care ne-au explicat cum uh, funcționează mm, politicile lor. Am vizitat de asemenea uh, instalații de, în care, unde sunt uh, procesați pești. Sunt uh, președinte și în același timp singurul eurodeputat care a participat și o să trec acum la notițele mele personale. De fiecare dată am discutat modul în care guvernul thailandez a reacționat la Um, încălcarea drepturilor, uh, drepturile lucrătorilor migranți din sectorul pescuitului. Putem vorbi, cred, de o sclavie modernă din acest punct de vedere. Am uh, încercat să vedem cum sunt uh, puse în aplicare legile bune care ar, dori, ar trebui să prevină încălcarea și drepturilor lucrătorilor din sectorul pescu- de pescuit din Thailanda. Pe hârtie se pare că s-au înregistrat pro- uh, progrese foarte mari când vizitele la fața locului nu ne-au uh, demonstrat că există încălcări foarte grave. Am văzut că lucrurile se îmbunătățesc. Ce se întâmplă cu examinarea lucrătorilor, dacă sunt în uh, dacă au condiții fizice bună ce se întâmplă cu societățile comerciale care, despre care se știa că nu respectă drepturile omului și că nu respectă de asemenea integritatea fizică a lucrătorilor și am putut să vedem că ONG-urile au verificat eforturile depuse de guvernul thailandez, pornind de la ideea că este nevoie de lucrători migranți pentru Uh, buna funcționare a economiei tailandeze. Au fost uh, înregistrat aproape 2 milioane de lucrători migranți care nu mai sunt în ilegalitate. Este o abordare complet uh, diferită față de ce se întâmplă în continuare în Uniunea Europeană. Există în continuare 800.000 de migranți care nu sunt în legalitate. Discutând însă cu autoritățile guvernamentale și cu ONG-urile, am înțeles că guvernul va prelungi perioada necesară pentru înregistrare și cei care nu sunt legali se pot înregistra în mod legal, însă mulți oameni um, ar prefera să rămână în zona gri a economiei, să nu fie plătiți uh, prin canale oficiale și este o dificultate cu care se confruntă ONG-urile active în acest, uh, în acest domeniu. Nu doar prelungirea termenului limită de înregistrare este utilă, există Uh, migranți din uh, Birmania care nu își doresc să devină, să intre în legalitatea, pentru că uh, astfel ar avea dezavantaje când vine vorba de plata oficială. Vizita a avut loc, din păcate, imediat după o execuție organizată în Thailanda la 9 ani după moratoriumul în vigoare pentru că regele înainte, uh, fostul rege a avut o abordare diferită, noul rege are o abordare diferită și a avut loc execuția unei persoane. Sperăm că se va renunța la punerea în aplicare a pedepselor cu moartea, pentru că există aproximativ 100 de oameni în închisorile din Thailanda care pot face obiectul în asemenea pedepsă. Președintele delegației, domnul Panțeri, va trimite o scrisoare ministrului de justiție din Thailanda pentru a ne exprima preocupările legate de situația generală a respectării drepturilor omului din Thailanda, um, punând accentul pe situația a 50 de activiști care apără drepturile omului, care uh, sunt acuzați de activități subversive față de statul thailandez. Noi de la Comisia DRA o să încercăm să discutăm și cu Comisia DEC care să numească o persoană responsabilă cu situația din Thailanda și monitorizeze uh, Uh, campania electorală și cred că dau acum, trebuie să dau cuvântul uh, Serviciul European de Acțiune Externă, nu cred că este domnul Stavros, domnul Ienomari să are cuvântul, vă rog. Yes, <clears throat> thank you, Madam Chair, for the... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest debriefing. Doresc să spun că am observat și noi anumite progrese făcute de autoritățile tailandeze în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și vom continua să cerem Thailandei să uh, continue eforturile și um, să se asigure că rezultatele obținute devin permanente. Trebuie să spun de asemenea că pe 17 mai am lansat dialogul UE-Thailanda în domeniul dreptului muncii, și, cu aceast, și în cadrul acestuia se va aborda subiectul. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să adaug și eu ceva. Când am discutat despre situația din industria pescuitului în Thailanda, am discutat și despre situația lui Andy Hall, un cercetător care acum câțiva ani a fost primul, cred, care a adus în atenția publicului aceste cazuri um, din, um, de sclavie modernă în industria pescuitului în Thailanda. Acest, uh, aceste cazuri au făcut uh, subiectul unor rezoluții ale noastre în urgență uh, și David Martin a discutat cu el cu această ocazie tocmai despre acest subiect. Vă mulțumesc tuturor și Vom vedea la ce oră și și anume la ce dată, mă scuzați, și dacă vor avea loc cu alegeri în Thailanda și se va discuta acest lucru și cu această ocazie. Nu mai avem nimic la diverse și închei ședința.